Ja, schönen guten Morgen. Bună dimineața. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, mai întâi de toate, deciziile de ieri de la întâlnirea coordonatorilor. V-a fost uh, trimis documentul. Dacă nu există obiecții, termenul este 12.30, dacă nu apar obiecții până atunci, sunt adoptate. Și apoi aș vrea să le spun bun venit vizitatorilor din partea lui Lucy Anderson de la Federația Pasagerilor. Bine ați venit la comisia noastră. Și apoi începem voturile. Mai întâi votăm ordinea de zi. Am decis ieri că se va vota astăzi, și anume, dacă vrem să schimbăm un punct de pe ordinea de zi, s-a solicitat eliminarea punctului 11 de pe ordinea de zi. Cine este în favoarea eliminării acestui punct? Cine este împotrivă? Verificăm electronic. Unde este Paul Bigmans? Cine este pentru eliminare? Am deschis votul. Socialdemocrații au un, sing- au un singur deputat în plus. Deci SD are un deputat în plus și trebuie să lămurim acest aspect. E în regulă. Deschid votul. Votăm cu privire la eliminarea punctului 11. Cine este în favoarea eliminării punctului 11? Cine vrea să eliminăm punctul spune da, cine nu spune nu și vă puteți și abține. Deschidem votul. Da, au fost obiecții, proteste. Închidem votul. 24 pentru, 22 împotrivă și astfel punctul este eliminat de pe ordinea de zi. Ja. ja, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, vreau să folosesc acest prilej pentru a-mi exprima dezamăgirea față de modul în care s-au desfășurat lucrurile. După câte văd eu, nu au existat argumente de ce s-a refuzat, de ce s-a respins această rezoluție. S-a discutat asta și cu un an jumate în urmă, am uh, propus orice posibilitate, orice variantă, am vrut să redactăm un text nou cu colegii, dar nu a fost posibil în această comisie. De aceea vreau să mai spun încă o dată, dacă acesta va fi și modul de lucru pe viitor, nu mi se pare în ordine. Și vreau să consemnați acest lucru, vă rog să consemnați acest lucru în procesul verbal. Da, s-a consemnat și acum vom uh, trece la voturi și mai întâi mobilitatea urbană durabile. Raportorul Adeli, și începem cu amendamentul 76. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 77. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri se adoptă. 78. Ba nu, devine caduc, îmi cer scuze. Trecem la amendamentul 82. Pentru. Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Apoi apare regii 6. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 88. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Apoi trecem la compromisul 3. Acum, compromisul 3, spune președintele. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 160. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. NV 13. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 151. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 5A pentru. Cine se împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 243. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se respinge. 292 pentru. Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 211 pentru. Împotrivă. Abțineri. Asta va fi verificat. Veriel electronic 211. Se deschide votul. Se închide votul. SD au din nou un deputat în plus. Da, s-au schimb, schimbat rolurile. Acum este în ordine. Se deschide votul. Amendamentul 211. Se închide votul. 24 la 23 se adoptă. Compromisul 9. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 10. Cine este pentru? Este împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul, amendamentele 203, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Haideți să verificăm. S-a deschis votul, Paul. S-a închis votul. 26 la 21 se adoptă. Acum do- compromisul 11 pentru. Cine se împotrivă? Abțineri se adoptă. Mergem la amendamentul 222 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 227 spune președinte. Cine se pentru? Cine se împotrivă? Abțineri se respinge. Regii 7. Cine este pentru? este împotrivă, abțineri. Pare respins, dar verific. Deci regii șapte, cine se... Acum se deschide votul. Se închide votul. 20 la 25 se respinge. Compromisul 12. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se, re, se adoptă. Amendamentul 81. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Verificăm electronic. Amendamentul 81 se deschide votul. Se închide votul. 19 la 27 respins. 245 pentru. Împotrivă. Iarăși verificăm. Deschidem votul la 245. Se închide votul. 20 la 27 respins. Compromis 13. Compromisul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regii 4. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 244 și 240. Cine este pentru? Și 291 intră aici. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 3, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Er- Regii 3, deschidem votul. Se închide votul. 24 la 21 se adoptă. Regii 22, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 258. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. NV4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri și verific acum. NV4. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 la 25 respins. 261 pentru, împotrivă, verific. Amendamentul 261 se deschide votul. Se închide votul. 17 la 31 respins. Compromisul 14. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 224. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se respinge. 277 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 162 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Regii 12 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 469 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Se deschide votul. Se închide votul. 20 la 28 s-a respins. 361 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 478 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 287 pentru. Împotrivă. Nu, haideți să verificăm. 287. Se deschide votul. Se închide votul. 20 la 27, respins. Regii 24, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru. Cine este împotrivă? abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 311 pentru, ba nu, îmi cer scuze, spune președintele, compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 311 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Sau verific. 311. Se deschide votul. Se închide votul. 20 la 28 respins. 464. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. 433. Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Compromisul 20. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 21. Nu? Își cere scuze președintele. 349 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 349. Se deschide votul. Se închide votul. 20 la 26 respins. Amendamentul 327 pentru Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Compromisul 21. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 23 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 24. Nu. Amen, nu, îmi cer scuze, amendamentul 30, 358, mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Compromisul 24, pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 363, pentru? Împotrivă? Abțineri se, adop- se respinge. 389, pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 360 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 387. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. 454 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 391. Cine este pentru? Cine este împotrivă? abțineri se respinge. 392 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 392. Deschidem votul electronic. Se închide votul. 20 la 25 respins. 393. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri respins. 396, 97, 98, 99, 400, 401, 402. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. 404. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. 403. Ba nu, acesta devine caduc și celălalt la fel. 407. Și acum NV11 în două părți. Prima parte. Cine este pentru, împotrivă, abține să respinge. NV2 acum, deci a doua parte de fapt, era evident. NV11 a doua parte, cine este pentru, Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 411. Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 429. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 434. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. NV12. Cine este pentru? Împotrivă? Abține se respinge. Compromisul 25 este pentru, împotrivă, Abține se adoptă. Amendamentul 427. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Vă rog. NV 10. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. 430 pentru. Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. 432 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 431 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 359. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. 499. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 453. Cine este pentru? Este împotrivă. Abțineri se respinge. 310 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 213 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acesta devine caduc. Regii 10, cine este pentru? Este împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 28, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Regii 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Regii 9 cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Regii 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Regii 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 459, 60 și 461, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. 461 se deschide votul electronic. Se închide votul. 23 la 24 respins. 462. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 463. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 466 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 400. Nu, devine caduc. 467. Cine este pentru? Împotrivă. Um, abțineri se adoptă. Devine caduc. Compromisul 30. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 473 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 501, ba nu, verificăm, electronic se deschide 473. Se închide votul. 19 la 27 se respinge. 501. Cine este pentru? Cine este împotrivă? abțineri se, adopt, se respinge. 326 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 31, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 32, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 388 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 489, 490, 491. Cine este pentru? Este împotrivă. Abțineri se resping. 491. Deschidem votul. Se închide votul. 16 la 29 respins. 492 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 494 pentru. Împotrivă. Respingeri se adoptă. Astfel 493 și 95 devin caduce. Regii 20. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. NV8, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Și acum? Compromisul 33, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 18, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 18, da? Deschidem votul electronic. Închis votul. 19 la 28, respins. NVA. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. NVP și 58. 500 pentru? 500 împotrivă? Abțineri se adoptă. NVQ și amendamentul 72 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, Abțineri? Nu, haideți să verificăm el electronic. Amendamentul 30. Cine este, este deschis? Este închis? 19 la 28, respins. Amendamentul 33, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, respins. Amendamentul 37 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 42. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi compromisul 35, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul 36 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Și acum avem un uh, amendament cu solicitare de răspuns oral. Din partea raportorului, care Madeli, aveți cuvântul. Merci. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, bună ziua. Acest amendament oral arată că utilizarea motorinei este datorată faptului cel mai adesea că e mai uh, ieftin fiind mai puțin impozitat. <clears throat> și mult timp a fost prezentată consumatorilor ca fiind un carburant mai curat decât benzina, numai că de acum înainte consumatorii știu că în toți acești ani s-au spus minciuni, pentru că nu există motorină curată, ci o minciună care face să existe peste 400.000 de morți premature în Europa. <clears throat> motorina e o sănătate pentru o amenințare la adresa sănătății. Vă propun să votăm acest amendament ca să privim realitatea în față. În fine, trebuie să terminăm cu acest permis de poluare. Trebuie să eliminăm utilizarea motorinei, să încurajăm statele membre să treacă la altă alternativă. Mulțumesc. Mhm. Da. Intervenție fără microfon. Micro. Da. La microfon, dacă Ca în rede, nu. Nu există nicio discuție, dar văd că există o opoziție. Dacă există o opoziție, să vă ridicați în picioare. Deci, cine este împotriva acestui amendament cu solicitare răspuns oral, să vă ridicați în picioare. Dacă sunt mai mult de trei, atunci acel amendament este respins. Atunci, Envy F. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 40. Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. NVG. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. NVH. Pentru? Împotrivă? abțineri se respinge. NVI pentru, împotrivă, abțineri se respinge. NVJ pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. NVE pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 32 devine caduc. Amendamentul 59 pentru. Cine este împotrivă? Abțineri. Verific electronic. Amendamentul 59. Se deschide votul. PP-ul are unul în plus. Haideți să schimbăm rolurile. Acum e în regulă. Se deschide votul, se închide votul. 21 la 26 respins. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri respins. Comprim, compromisul 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 38 cine este pentru, împotrivă, abțineri uh, se adoptă. Compromisul 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge o clipă. 70, uh, da? Spune președintele. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 69 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. NVC, deci litera C, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 75 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. NVK pentru, pentru împotrivă, abțineri se adoptă. NVL pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. NVM pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 74 pentru, împotrivă, abțineri și verificăm. Amendamentul 74, deschidem votul electronic. PP-ul iarăși are un om în plus. Și acum este bine și se închide votul. 20 la 27 respins. Envine, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. NVO pentru Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 57. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Envi re devine caduc. envi s. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri verificăm. envi se. Se deschide votul. Se închide votul. 25 la 20 se adoptă. Cine este uh, pentru NVT? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 4, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 nu se votează. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 80. Nu. Nu sunt voturi aici și atunci trecem la votul final al textului. Votul este deschis. Și votul se încheie cu 37 la 5 și fără abțineri se adoptă felicitări. Ba da, 5 abțineri au existat, totuși felicitări Cari Madeli. The floor is yours. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să profit de ocazie să le mulțumesc coraportorilor. <clears throat> Știu că a fost dificil, mai ales să se <clears throat> realizeze compromisurile, dar am reușit. Aș vrea, într-adevăr, să le mulțumesc co-raportorilor, să mulțumesc administratorii noastre, domnii Cresmacher, care a făcut o muncă nemaipomenită, lui Paul Beckman, colaboratorul nostru, și asistenților parlamentari care au lucrat foarte mult la acest raport. Multe mulțumiri! Yeah. Und dann kommen wir zu... Și am trece următorul vot către un regulament cu privire la piața unică digitală și raportor Meria Kilonen. Bun. Pot să vă rog să faceți liniște? Compromisul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru? Împotrivă? abține, Se respinge. Amendamentul 11. Pentru? La amendamentul 11 se votează pe două părți. Cine este pentru prima parte împotrivă, abține se adoptă, cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abține se adoptă. Amendamentul 12. 5 este pentru? Împotrivă? Și verific electronic. Amendamentul 12. Este deschis acum votul. Se închide votul. 23 la 23 respins. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține se adoptă. Compromisul 3, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 4, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 27, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 42 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, verific electronic. Amendamentul 44, deschidem votul. Se închide votul. 25 la 21 adoptat. Amendamentul 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 52. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 55, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 58, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 73 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul 74 pentru? Împotrivă. A, haideți să verificăm amendamentul 74. Să deschide votul. Și închidem votul. Amendamentul a fost respins cu 25 la 20. Amendamentul 75, 500 pentru, 500 împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 77 pentru, pe împotrivă verificăm amendamentul 77. S-a deschis votul. Se închide votul. 21 la 23 respins. Amendamentul 78 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 7. 500 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 85 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 86 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 88 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 90 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 9. este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 10. este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 81. este pentru? Împotrivă. Abțineri și se respinge. Compromisul 11. Cine este pentru? Potrivă. Abține se adoptă. Amendamentul 94. Cine este pentru? Împotrivă. Abține se adoptă. Și trecem la votul final. Votul este deschis. Votul s-a închis. 41 la 4 patru împotrivă, nu sunt abțineri, practic s-a uh, adoptat și o felicităm pe Maria Chilunen. Felicitări! Deci, <laughs> cele trei decizii pe care le-am luat deja uh, cu privire la pachetul feroviar, uh, mai întâi prima decizie, raportorul fiind uh, Izascun Barandica, o facem electronic. Se închide votul. 38 la 4 și trei abțineri, se adoptă. Trecem la cel de-al doilea raport. Raportorul este Kramer, nu știu cine este respectivul, dar în orice caz aici deschidem votul. Se închide votul. 37 la 5 cu 3 abțineri se adoptă. Și apoi cea de-a treia propunere, Robert Zile, care tocmai dă un telefon, dar sperăm să fie pe fază, să deschide votul. Votul se închide cu 38 la 4 și trei abțineri. Se adoptă. Mulțumesc celor trei raportori. Și acum trecem la punctul 12. Prezentarea DigiMove cu privire la rezultatele fitness check-ului Refit, acestei evaluări a adecvării conform criteriilor Refit. Poate că ar trebui mai întâi să facem o scurtă pauză astfel încât cei care vor să părăsească sala să o facă.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 May I ask you, may I ask you please to leave? Vă rog să părăsiți sala sau să luați loc. Psst, gilt auch für die Kommission. Asta este valabil și pentru comisie. wir kommen jetzt zu Punkt 12. Trecem la punctul 12, prezentarea Comisiei cu privire la prevederile de siguranță pentru navele, come, eh, navele civile de pasageri. Cu puțin timp în urmă am primit rezultatele fitness check-ului de la Comisie cu privire la aceste prevederi de siguranță și în acel document al Comisiei se vorbește despre o concluzie, și anume faptul că se îndeplinesc în mare condițiile legale. Totodată se constată că e nevoie de o simplificare și lămurire a directivelor. De exemplu, uh, Uh, se recomandă eliminarea unor prevederi uh, echivoce care, și care se suprapun pentru a înăspri standardele de siguranță. Bineînțeles că ne gândim la incidentele cu Costa Concordia și Flaminia în Marea Mediterană și alte incidente din Atlanticul de Nord. De aceea Comisia plănuiește o inițiativă pentru simplificarea și îmbunătățirea prevederilor de siguranță pentru navele de pasageri. Și de aceea aș da cuvântul acum reprezentantului sau reprezentantei uh, DigiMove, doamnei Cristinei Berg, astfel încât să ne ofere uh, toate detaliile a acestui fitness check. Aveți cuvântul. Oh, ich habe hier das Mikrofon war staat op de agenda voor kwart over tien, hè? We zijn etwa 19 Minuten zu früh. Mama pauze. Ja. Bună dimineața. Da, ați votat cam repede. Dacă comisia nu e aici, trebuie să facem o pauză, 10 și un sfert. Please sign your phone to the, the meeting.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

Da sind der Niederländer und der Deutsche sich einig. În sfârșit, olandezul și neamțul sunt de acord. Este exact 10 și un sfert și începem atunci. Aș vrea să vă rog să luați loc sau să părăsiți sala. Introducerea a fost deja făcută, deci de aceea dau cuvântul doamnei Berg de la Comisie you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât mai succintă în prezentarea mea, astfel încât să vă dau ocazia să îmi adresați întrebări. Aș vrea să vă explic astăzi cum am uh, revizuit uh, în contextul acestui uh, fitness check legislația Uniunii Europene aplicabilă um, navelor de pasageri. Acest exercițiu durează deja de câțiva ani, pentru că vă dați seama că este un domeniu foarte tehnic și foarte complex și există mai multe niveluri de reglementare uh, la nivelul statelor membre, la nivelul Uniunii Europene, dar și la nivel internațional, uh, în contextul um, Organizației uh, Maritime Internaționale. Multe părți din legislația europeană aplicabile navelor de pasageri au fost elaborate în ultimii 15 ani, ca urmare în special a unor accidente. În momentul de față avem patru acte normative importante. Unul se referă la cerințele tehnice referitoare la navele de pasageri în uh, cursele uh, interne, apoi avem uh, cerințe speciale aplicabile navelor de pasageri. Există și un act legislativ um, care a fost elaborat în urma scufundării vasului Estonia, un dezastru de acum 20 de ani și uh, un alt act normativ foarte important care se referă la înregistrarea pasagerilor. Noi am uh, analizat în amănunt cum se um, corelează toate aceste acte legislative, dacă își ating scopul și cum pot fi îmbunătățite. Acum aș dori să vă prezint puțin contextul general astfel încât să înțelegeți de ce este atât de important acest exercițiu pentru Europa și pentru cetățenii europeni. Avem uh, în total un uh, număr de pasageri uh, care se îmbarcă și departă din porturile europene cam de 400 de milioane pe an. Este un număr considerabil. We have a total number of passengers transport avem uh, un număr total de pasageri transportați între porturile europene de aproximativ 210 milioane pe an. Uh, și cam 120 de milioane pe an care călătoresc în um, voiaje interne, cum le numim noi. Aceștia sunt pasageri care se îmbarcă uh, pe nave și uh, se transferă între porturi dintr-un stat membru. Pentru a avea o definiție clară, este important să știm ce este o navă de pasageri și cum se diferențiază um, acestea aceasta de un uh, iaht de agrement. O navă de pasageri uh, este o navă care transportă peste 12 pasageri. Dacă numărul este mai mic, vorbim despre un uh, iaht de agrement sau de o embarcațiune de agrement și acestea sunt reglementate la nivel european de directiva privind embarcațiunile de agrement. Probabil că unii dintre dumneavoastră chiar uh, pilotează o astfel de embarcațiune de agrement. Applies uh, to passenger ships, which can be ferries. Avem această legislație care se aplică și uh, feriboturilor și avem o categorie specială care este foarte importantă din punctul de vedere al siguranței. siguranței. Este vorba despre uh, RORO sau uh, ROPAX. Este vorba despre feriboturile pe care te urci cu mașina, îți închiriezi uh, o cabină, dormi peste noapte și te duci într-o altă țară europeană. Aceste feriboturi sunt exp- expuse unui risc mai mare uh, de scufundare atunci uh, când uh, le este defectată coca. Pentru că atunci când sunt, când se avariază și se umplu cu apă, se scufundă mult mai repede. Am adoptat această legislație după scufundarea vasului Estonia. Vă spuneam deja, pe scurt, ce reglementează aceste directive europene. Este vorba despre construcție, stabilitate, siguranța la incendii și alte detalii tehnice. Including the life saving. Inclusiv dispozitivele de salvare a vieții, veste de salvare, plute și bărci de salvare și uh, există de asemenea și reglementări referitoare la inspecții ale navelor și uh, certificare și înregistrarea pasagerilor. Pentru a vă explica puțin uh, complexitatea diferitelor niveluri, am să vă, am să vă explic. Gândiți-vă la un vas care merge între Grecia și Italia, un vas care se află în voiaj internațional și uh, căruia îi se aplică toate cerințele Organizației Maritime Internaționale. Dacă avem uh, o navă ROPAX, uh, se aplică în plus față de reglementările internaționale și reglementările europene. Un voiaj internațional poate avea loc și între o țară din Uniunea Europeană și o țară terță. De exemplu, o navă care merge din uh, Grecia undeva în uh, nordul Africii spre deosebire de un voiaj uh, național care are loc între porturile dintr-un stat membru în care nu se aplică neapărat regulile mm, IMO, ci regulile europene. Și Evident, reglementările europene integrează și uh, reglementările internaționale foarte stricte, însă reglementările internaționale sunt create în special uh, pentru navele mari de croazieră și poate că uh, aceste reguli de construcție nu pot fi neapărat aplicabile navelor mai mici care circulă doar pe apele interne ale Uniunii Europene. Aceasta este o schimbare importantă a legislației europene. Uh, bazinele maritime din Europa și condițiile geografice în care circulă aceste nave de pasageri sunt diferite de cele de la nivel internațional și de aceea cerințele de siguranță, dacă ar fi aceleași pentru toate navele, ar putea să fie un pic excesive într-un alt context, o navă care a fost uh, construită pentru ape puțin adânci, cum este Marea Baltică, poate să nu se preteze uh, la a naviga în, uh, pe coasta Irlandei. This is why the existing regime has... De aceea, regimul existent prevede posibilitatea ca statele membre să aplice derogări, derogări care trebuie să fie verificate de comisie și de către comitet cu ajutorul Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă. În concluzie, legislația noastră reglementează navele de pasageri uh, care navighează către și dinspre porturile din statele membre și ne referim aici la voiaje interne și există apoi și uh, cerințele care se aplică navelor de pasageri uh, RORO sau ROPAX. Vă amintiți probabil că în ianuarie anul acesta uh, după ce am avut acel incident cu nava din care mergea între Grecia și Italia și care a suferit un incendiu la bord după Crăciun. Acesta este o navă clasică ROPAX aflată în voiaj internațional uh, la care se aplică cerințele europene în materie de registrare a pasagerilor. Și voi reveni puțin mai târziu la acest aspect pentru că cred că trebuie aduse anumite modificări. Aș vrea să vă atrag atenția că această directivă directivă care se referă la navele aflate în voiaj intern nu se aplică într-un caz uh, precum accidentul uh, navei de croazieră Costa Concordia. O navă de croazieră Uh, adesea nu arborează un pavilion al unui stat membru al Uniunii Europene. Este o navă care călătorește în întreaga lume. Uh, vara vine în Europa, iarna merge în Caraibe sau în uh, alte zone din Asia și de aceea Uh, aceste nave de croazieră trebuie să se supună reglementărilor uh, IMO, iar noi, europenii, uh, trebuie să ne aducem contribuția la îmbunătățirea legislației internaționale în domeniu. Mai ales că în fiecare an 6 milioane de europeni se îmbarcă uh, la bordul navelor de croazieră, iar acești 6 milioane de pasageri nu aleg nava în funcție de pavilionul pe care îl arborează acestea. De ce reglementăm navele de pasageri la nivel european? Am putea spune că standardele internaționale sunt suficiente, dar nu procedăm astfel. Și asta pentru că standardele internaționale nu se aplică apelor teritoriale interne. De aceea este important să avem un regim uh, și un sistem aplicabil uh, statelor membre ale Uniunii Europene și apelor teritoriale ale statelor membre. Și, bineînțeles, trebuie să le oferim garanții cetățenilor noștri că nivelul de siguranță al acestor nave este unul corespunzător în Uniunea Europeană în urma accidentelor dezastruoase pe care le-am avut, mai ales cu petroliere și mă gândesc la Erica și Prestige în mod deosebit, am creat Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă. Și uh, legislația noastră se bazează pe standardele internaționale, dar uh, am uh, aplicat și un regim european, astfel că acum avem uh, regimul cel mai strict de siguranță a navelor de pasageri evident, în cadrul unei organizații uh, internaționale, statele membre nu trebuie să dea socoteală nimănui. Însă, uh, dacă în Uniunea Europeană se întâmplă astfel de deficiențe, statele membre ajung în fața Curții de Justiție. Acum, uh, dacă am fi avut, un, am, am fi avut standarde naționale, ar fi fost greu să avem o piață internă. Care sunt constatările noastre? legislația noastră a fost adecvată scopului pentru care a fost uh, creată. Acesta, acesta, a, fost, acesta a fost obiectivul analizei noastre pentru că a trebuit să ținem cont de diferitele accidente care s-au întâmplat și de dimensiunea pieței interne. În primul rând trebuie să vedem despre ce nave vorbim. În momentul de față avem 920 uh, uh, de nave de pasageri, deci aproape 1000 de nave care uh, circulă în apele europene, iar 35 se încadrează în directiva existentă. Asta înseamnă cam o treime din toate navele de pasageri îmi veți spune că cifra este foarte mică, pentru că dacă facem comparația cu uh, numărul de nave construite din alte materiale, precum lemn uh, sau, uh, metal, sau materiale compozite, pentru că directiva se aplică numai navelor din oțel, da, într-adevăr, numărul este mic, dar dacă facem uh, comparația din punctul de vedere al numărului de pasageri, al capacității de pasageri, directiva europeană acoperă um, aproape două treimi din capacitatea totală de pasageri. Este logică această abordare, pentru că cu cât este mai mare nava, cu atât um, tendința este mai mare ca nava să fie construită din materiale durabile, precum oțelul și astfel și capacitatea este mai mare. Deci putem spune că aproximativ două treimi din navele care uh, uh, intră în incidența directivei uh, sunt acoperite de această legislație. Această legislație europeană se aplică navelor din oțel sau din materiale echivalente. Și ajungem aici la prima problemă care a fost identificată în analiza noastră. A trebuit să clarificăm uh, faptul că legislația europeană se aplică navelor din oțel sau din materiale echivalente nu este încă foarte clar uh, pentru statele membre dacă navele construite din aluminiu, care este un metal, dar care nu este atât de rezistent la foc precum oțelul, dar poate fi uh, ignifugat, deci uh, nu se poate stabili dacă aceste nave se încadrează sau nu în legislația europeană. Și pentru a crea condiții egale, acest exercițiu al nostru a ajuns la concluzia că trebuie să aducem mai multe clarificări. Trebuie de asemenea clarificat uh, că navele care se încadrează în sfera de aplicare uh, a directivei sunt uh, nave din afara zonelor portuare. Ca și turist poți să-ți rezervi o călătorie în portul din Hamburg și apoi să mergi într-o excursie. Această navă nu se încadrează în legislația europeană, pentru că legislația europeană se referă la nave care merg pe mare, care navighează pe mare și nici uh, apele interne nu sunt uh, acoperite. Există deocamdată uh, numai 70 uh, uh, de nave de pasageri uh, sub 24 de metri care se încadrează în sfera de acoperire a directivei, în timp ce avem aproape 2000 de nave de pasageri care nu sunt certificate în conformitate cu directiva. Și aici avem o problemă de proporționalitate. Uh, avem 1880 uh, de nave care nu sunt certificate. Sunt uh, nave mici, sub 24 de metri, făcute din materiale compozite și, în mod clar, reglementările europene nu sunt adecvate pentru construirea unor astfel de nave. Deci, probabil că ar trebui să avem altfel de reguli pentru a avea o abordare proporționată și pentru a acoperi și aceste nave mici pentru care nu există o piață internă. În acest sens, am ajuns la concluzia că ar fi mai bine să nu acoperim și navele sub 24 de metri. Ce am uh, cu cine am consultat în acest exercițiu? Am încercat să avem un dialog uh, puternic cu administrațiile naționale și cu uh, agențiile europene de siguranță maritimă pentru a identifica uh, lecțiile învățate în ultimii 15 ani de implementare a legislației existente. Am încercat să analizăm complexitatea cadrului de reglementare și să venim cu idei de simplificare Uh, asigurând în același timp uh, o piață internă și un nivel similar de siguranță. Am încercat de asemenea să identificăm uh, modul în care evoluțiile tehnologice din ultimii 15 ani pot fi mai bine valorificate. Ne-am uitat la practica internațională și și ne-am uitat la lecțiile pe care le-am învățat din accidentele cu navele de pasageri în ultimii ani și uh, am încercat să avem și un dialog cu părțile interesate. Am discutat cu industria și cu uh, administrațiile, însă a fost greu să avem uh, un dialog cu asociațiile de pasageri, pentru că un punct slab în acest domeniu este că nu prea există asociații de pasageri care să reprezinte interesele cetățenilor și ale pasagerilor. Așadar, o lecție importantă pentru viitor este că va trebui să uh, ne gândim uh, împreună cu Parlamentul European pentru a întări dialogul cu asociațiile pasagerilor, astfel încât și vocea pasagerilor să fie mai bine auzită atunci când uh, se elaborează reglementări referitoare la siguranța pasagerilor. Vă promiteam că vă voi prezenta și statisticile referitoare la accidente pentru a putea evalua dacă cadrul juridic existent uh, își îndeplinește scopul am analizat uh, baza de date cu statisticile accidentelor care a fost um, creată în baza uh, directivei privind investigarea accidentelor în vigoare din 2009. Am identificat 408 uh, accidente în care au fost implicate nave de pasageri certificate la nivel intern în Uniunea Europeană în ultimii patru ani. Poate că această cifră poate părea mare, însă sunt în, în multe accidente nu au existat răniri răniți sau morți. În aceste 408 accidente a existat un singur deces al unui pasager. Dacă comparăm uh, aceste statistici, în uh, medie, în ultimii patru ani, au fost răniți doi uh, oameni la cinci accidente și am avut uh, o singură fatalitate dintr-o sută de accidente. Dacă facem comparația cu toate navele care circulă în apele europene, și mă refer aici și la navele internaționale care nu arborează pavilion european, situația este diferită. Un uh, pasager este rănit uh, odată la două accidente și unul moare odată la 27 de accidente lăsând evident deoparte accidentul uh, cu Costa Concordia care a crescut statisticile. În acest grafic vedeți uh, riscul pe pasager oră. Când facem comparația cu voiajele interne și internaționale și cu alte mijloace de transport, performanța este destul de bună prin comparație. Cea mai bună performanță este tot în domeniul aviatic, însă avioanele merg foarte repede, de aceea riscul pentru pasageri este mult mai mic. Acestea sunt uh, cifre de risc individuale. Dacă facem uh, Uh, comparați, comparația cu un A380 uh, care are 350 de pasageri la bord, uh, o navă mare de croazieră are 6.000-6.500 de pasageri la bord. Când ai un accident sau o scufundare a unei nave, evident că numărul de victime este mult mai mare decât când se prăbușește un avion din punctul de vedere al pieței interne, directiva europeană a promovat uh, vânzarea de nave între țări. Odată de la adoptarea directivei în 1998 am înregistrat o creștere de 400% a schimbărilor de pavilioane între statele membre europene. Can say the existing legislation is deci, uh, legislația existentă este în continuare valabilă și corespunde scopului, dar o putem simplifica și ajung la ultimele trei diapozitive. Ce acțiuni propune Comisia pentru viitor? 1. Am constatat că există suprapunere între diverse regimuri de inspecție, inspecția ale statului de pavilion, așa cum sunt prescrise în baza legislației europene, și vom simplifica lucrurile pentru a face mai ușor pentru operatori. Trebuie să examinăm cerințele aplicabile pentru navele mari să eliminăm cerințele disproporționate pentru navele mici, unde există doar 70 care intră sub directivă, în comparație cu 2000 care nu sunt acoperite de directivă? Poate pe termen mediu să ne gândim cum să creăm un regim european pentru navele naționale care nu intră sub incidența legislației europene, dar ar trebui să fie un regim funcțional, eventual similar pentru directiva privind abarcațiunile de agrement, să utilizăm sistemul uh, de raportare pentru listele de pasageri și număr de pasageri. Dacă există un accident cum e norma în Atlantic, autoritățile de căutare, cercetare să aibă imediat lista și numărul de pasageri în funcție de tipul de embarcațiune. Să nu sune la miezul nopții operatorul să-i spună, vă rugăm să ne trimiteți lista de pasageri. Un alt lucru constatat că ar fi benefic să se includă și cetățenia pasagerilor în legislația actuală, pentru că nu există. Când există anumite riscuri, e important ca autoritățile să poată să ia legătura și cu ambasadele, având în vedere că există foarte mulți turiști străini în apele europene, fără să fie neapărat uh, titular de pașapoarte europene. În fine, o observație în legătură cu nivelul internațional va trebui să introducem și facem acest lucru la OIM, după ce am cheltuit milioane de bani europeni în ce privește stabilitatea atunci când um, există ceva care afectează COCA. Uh, deci uh, facem acum cu o propunere la OIM pentru îmbunătățirea regulilor. Se va discuta propunerea la primăvară și la noi acasă să examinăm, după cum am spus, probleme legate de un mai bun regim uh, pentru navele ROPAC, ROPAX în ce privește diverse standarde aplicabile, în special pentru navele mai mici. E un domeniu foarte complicat, am încercat să prezint cât mai rapid și sunt convinsă că vor fi multe întrebări. Mulțumesc, însă, din păcate, trebuie să vă critic, nu numai că ați întârziat, dar ați și depășit uh, timpul de vorbire. Alocasem 10 minute și acum ați vorbit 25 de minute. Vă rog pe viitor să respectați timpul alocat, pentru că altfel nu mai are rost să stabilim astfel de întâlniri. Și acum domnul Van der Camp are cuvântul. <clears throat> Eh, voorzitter, dank u zeer. Ik... Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg critica dumneavoastră, dar mi s-a părut prezentarea extraordinar de bună, de foarte bună calitate și aș vrea să mulțumesc pentru ea. A fost cam lungă, e adevărat, dar conținutul a fost de calitate ridicată. E tentant în această perioadă în care ne ocupăm de RIFIT și mai bună legiferare să ne uităm și la dispozițiile legate de siguranță și sunt foarte rezervate în această privință. Noi, ca politicieni, ne pricepem foarte bine să ne plângem când uh, se produce un accident, dar în ce privește introducerea de reguli bune pentru evitarea accidentelor, politicienii nu suntem uh, foarte buni dacă ne uităm la cât de puțin suntem acum în sală. Comisia trebuie să-l încurajeze pe vicepreședintele Timmermans să se ocupe de acest lucru pentru că securitatea pe mări și oceane e ceva cu care nu se poate glumi. Un prim lucru. Un al doilea lucru, <clears throat> relația între OIM și Uniunea Europeană. E problematică. De ce organizația aceasta maritimă internațională nu poate să adopte reguli din uh, regulile Uniunii Europene? De ce trebuie noi să preluăm regulile lor? De ce nu putem face invers? pentru că noi avem un nivel ridicat de securitate în regulile noastre. Al treilea lucru, nu înțeleg cum uh, accidentul Costa Concordia, dacă a navigat în ape europene pentru ape din afara Uniunii, nu se aplică regulile europene. Dacă am înțeles bine, asta s-a spus în prezentare. Aș vrea să știu de ce. Un alt aspect important <clears throat> legat de gestionarea aplicării legii. Vorbitoarea nu a vorbit foarte mult cine și cum face acest lucru. Și în încheiere, ultima observație, organizațiile de pasageri, dacă am înțeles bine, cred că ar trebui să li se acordă mai mare atenție. Adesea există consumatori care participă la ședințele noastre și ar trebui să ținem cont de asta. Mulțumesc și acum Ismail Ertug. Mulțumesc, doamna Berg, pentru prezentarea exhaustivă. Dar acum, ce mă interesează pe mine, situația ați deschis-o foarte bine, se pare că e un haos pe locuri și știam asta. Aici e vorba atât despre căile interioare căci uh, în ceea ce privește navele uh, de oceanice. Știu că există diferite naționalități, nu vreau să vorbesc despre angajații acestor nave. În principiu, oamenii nu se pricep. Și acum, în primul rând, e vorba despre siguranța acestor nave. Pentru mine m-ar interesa, bun, care ar fi pasul următor din partea Comisiei Europene? Aici la mine scrie uh, refit check, better regulation, uh, da, trebuie să ne așteptăm la acte normative noi din partea noastră sau una, o altă comunicare? Ce vine din partea dumneavoastră? Ce va veni? Care este rezultatul acestui studiu pe care l-ați comandat și care a adus la iveală rezultate destul de interesante, aș zice. Dacă au existat 8 accidente, da? Și au uh, existat și decese. Bineînțeles că trebuie să acționăm în acest domeniu. Sunt conștient că aceste două accidente mari, Norma Atlantic și Costa Concordia, sunt uh, uh, importante, dar nu vrem să mai întâlnim astfel de cazuri pe viitor. Și atunci întrebarea mea concretă este ce putem să ne așteptăm de la Comisie și care sunt domeniile în care vă putem oferi sprijin. Mulțumesc! Mulțumesc și eu și acum uh, Doamna Foster. Mulțumesc Comisiei pentru prezentarea cuprinzătoare. Cred că probabil că aveți dreptate să vă ridicați la aceste aspecte, dar cred că unul dintre lucrurile la care s-a referit un coleg este faptul că există deja legislație în vigoare și ideea este ca legislația să fie aplicată. O problemă în sectorul maritim uneori este transparența în ce privește dacă se produc sau nu accidente, dar ca regulă generală, eu abordez lucrurile cu precauție, trebuie să fim atenți. Eu vin dintr-un popor uh, maritim și e bine să facem distinția între regula națională, regula europeană și cea internațională, dar până la urmă nimeni nu mai știe ce reguli trebuie să respecte. Pentru mine esențial este că suntem parte a Organizației Maritime Internaționale și, prin urmare, pentru că <clears throat> navele schimbă traseul și orice navă care intră în ape europene ar trebui să vegem ca toată lumea, de fapt, respectă aceleași reguli. Eram aici când am avut uh, audiere legată de Perica și când am avut audiere despre Costa Concordia, domnul președinte al Comisiei a fost aici. Deci știm că există incidente și accidente care se produc. Dar ca să spun deschis, habar nu am, de fapt dumneavoastră ce vreți să faceți? Spuneți că există legislație. Bun, deci să stăm liniștiți că avem legislație. Spuneți că legislația corespunde scopului, ceea ce e minunat, pentru că s-a îmbunătățit mult de când au fost accidentele îngrozitoare cu feriboturile Roro. Dar nu știu de fapt unde o să ajungem, ce vreți. Poate nu merge mintea mea suficient de bine, dar n-am nicio idee. Deci când veniți în comisie să ne spuneți care e contextul și ce vreți să faceți, dar de fapt n-am înțeles ce vreți să faceți, să simplificați le zis. Ce să simplificați? Cred că ar fi util într-o altă etapă să veniți după ce vă întâlniți cu cei de la Organizația Maritimă Internațională să vedeți ce propunere au, să zicem, în ianuarie și apoi să reveniți să ne spuneți ce v-au spus ei. Acesta e punctul nostru de vedere deocamdată. Mulțumesc. Danke sehr. Jetzt Gesine Meissner. Mulțumesc și acum Gesine Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și doamnei Berg pentru raportul dumneavoastră. Bun, s-a depășit timpul, dar mi se pare bine că s-a intrat în amănunte și trebuie spus de la început ce mi se pare păcat în acest caz, uh, nu s-a intrat cu familia pentru că era o navă comercială. A fost un accident care, bineînțeles, nu a afectat pasageri, dar totuși au existat persoane decedate acolo. Și o altă întrebare. Spuneați că în cazul Costa Concordia regulile UE nu erau valabile și nu înțeleg asta. Credeam că dacă călătorești pe teritoriul UE trebuie să respecte regulile uh, UE, indiferent de mijlocul de transport. De ce s-a întâmplat așa? Se pare că uh, la nave lucrurile stau altfel. Nu înțeleg asta. Apoi la uh, domestic voyages nu sunt valabile regulile IMO. Uh, nu înțeleg nici asta. Credeam că s-a convenit la nivel mondial să se respecte aceste reguli IMO, indiferent de zona în care călătoresc aceste nave. Și sunt lucruri pe care nu, nu le-am înțeles. Apoi, din ce am înțeles, ați spus, ați spus totuși care sunt măsurile pe care le intenționați, unde există redundanțe, să simplificați uh, dispozițiile și mi se pare foarte bine, dacă sunt lucruri uh, care sunt reglementate de două ori, nu e în regulă, trebuie o singură dată. Ați spus de lungimea uh, vapoarelor peste 24 de metri care să nu mai fie reglementate la nivel uh, UE, deci ați spus acel prag. Uh, ați, vreți să puneți acel prag și uh, în anumite uh, cazuri să fie funcționale doar regulile de la nivel național. Și aici mă întreb, bun, e o întrebare suplimentară. Cine va supraveghea toate aceste reguli? Sau cine va supraveghea implementarea conformă și unitară a acestor reguli la, în cazul călătorilor domestice uh, trebuie să verifice siguranța așa cum ne-am dorit. Apoi a spus la înregistrare trebuie menționată națiunea, e foarte clar de ce trebuie acest lucru. În cazul unei crize te poți, poți uh, lua legătura cu autoritățile mult mai repede și ce mi se mai pare foarte bine, lucru foarte bun, standardele de siguranță care sunt diferite la diferitele clase de nave, uh, ei bine, ele trebuie examinate mai îndeaproape pentru că se aplică diferit. Și asta mi s-a părut uh, un lucru bun, pentru că e clar că trebuie să fie interesul nostru să veghem asupra siguranței navelor de pasageri. Și nu înțeleg pe domnul Van de Camp dacă sunt mai stricte regulile UE, de ce să nu le impunem la nivel internațional? Știu că uh, la EMO participă multe țări și uh, trebuie văzut dacă ele sunt dispuse să preia ceva de la UE. Mulțumesc. Acum mea culen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos. Mhm. Mulțumesc, domnule președinte. mulțumesc uh, și domnule de la Comisia pentru prezentă. Iksummin päällekkäisyyksiä voidaan purkaa. Putem uh, elimina suprapunerile. Liikenneturvallisuus ja ihmishenkien suojelu. E importantă siguranța transportului, apărarea vieții omenești. Acestea sunt uh, subiectele cele mai importante. Nu trebuie să coborăm ștacheta nici în Europa, nici în restul lumii, pentru că s-a demonstrat că un milion de euro economisiți au generat costuri de zeci de milioane de euro, plus pierderi de vieți omenești. Și eu cred că Uniunea Europeană, operarea europeană în materie de siguranță e extrem de importantă. Nu există niciun stat membru și niciun politician european care să fie interesat să fie obligat să explice pierderea de vieți omenești în mările europene <clears throat> din cauza principiului subsidiarității. Iată de ce am acționat așa. Evident că nu o să liniștească pe nimeni în situația în care se produce un accident. Prin urmare, cred că ar trebui cu toții, ca deputații aici, ca state membre, mai presus de toate Comisia, Consiliul și Parlamentul, în cooperare, să ne asigurăm că există o imagine corectă a mărilor și oceanelor din Europa și din restul lumii, ce sistem de siguranță avem, cum putem uh, reacționa împreună la provocările cu care ne confruntăm. Cu noi tehnologii putem moderniza și dezvolta echipamentele care străbat mările și oceanele și a fi inteligent să colaborăm în acest sens împreună cu statele membre și Uniunea Europeană ar trebui să colaborăm în diverse sectoare, astfel încât operatorii maritimi să lucreze în echipă și nu să invoce principiul subsidiarității, când de fapt ar trebui să ne gândim la felul în care să apărăm uh, viețile oamenilor. Dacă e vorba de a crea sisteme care să fie interoperabile, e nevoie de cooperare între statele membre și eu cred că avem o ocazie bună să creăm un sistem care să e în serviciul întregii industrii de navigație europene, pentru care e nevoie de acțiuni în comun și, într-un fel, ar trebui oarecum să uităm de atât de iubitul principiul al subsidiarității când e vorba de apărarea de vieți omenești și mărirea securității în domeniul maritim. Keith Taylor. Mulțumesc acum Keith Taylor. Ce? Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și domnului Berg pentru prezentare. Aștept să o și citesc și să examinez mai în amănunt tot ce am văzut aici pe ecran. O să fiu raportor pentru acest subiect și dar aștept cu interes să mă ocup mai în amănunt. Um, inițial salut implicarea asociațiilor de pasageri, consultarea lor e ceva foarte bun și prioritățile stabilite în vederea simplificării sunt bune, pentru că nu avem nevoie de suprapuneri. Cred că sunt de acord cu ce a spus colega Ghezine, și anume îngrijorarea exprimată că atunci când e vorba de um, o navă în uh, călătorie internațională, cum e Costa Concordia, dacă unele porțiuni sunt în ape naționale, ideea că nu sunt acoperite de reguli europene, nu știu dacă am înțeles bine. Eu nu mi se pare deloc logic pentru că vrem ca regulamentele noastre să aibă prioritate. Oriunde are loc navigația în apele interne. Cred că de o importanță deosebită să studiem în amănunt accidentul, motivele care l-au provocat și să ne asigurăm că în cea mai mare măsură posibilă ne ocupăm de cauzele accidentului în această modernizare, în acest exercițiu RIFIT. Și o să mă opresc aici. Peter Lundgren. Mulțumesc acum Peter Lundgren. Well, thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am mare lucru de spus. De fapt, mi se pare, odată că încearcă să elimine niște părți uh, nenecesare, să mai clarifice oarecum sistemul și să facă lucrurile mai simple. Și dacă vrea să facă ceva, Uniunea Europeană este tocmai să aibă o abordare mai simplă și mai corectă în permanență. Și deci nu mă deranjează, n-am probleme aici. Mulțumesc și acum Dominic Richet. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să felicit Comisia pentru calitatea raportului. Ceva care m-a interesat foarte mult, am fost raportor în ce privește securitatea navelor. Am o întrebare la două niveluri. Ați introdus modificări de substanță în ce privește stabilitatea navelor. Și ați spus în prezentare sistemele ROPAX, o parte importantă a traficului intraeuropean cu un mare impact. Propune să se mărească lățimea navelor. Modul în care se fac diverse compartimente și unele elemente vor fi suprimate. Consecința va fi că va trebui nu doar să se adapteze navele într-un mod extrem de dificil, ci și să se reducă foarte mult capacitatea lor de rapiditate și securitate a operațiunilor intraportoare. Deci nu e o reformă ușor de făcut. Dar ați spus chiar dumneavoastră acum câteva momente că ați discutat cu administrația, dar că n-ați reușit să discutați și cu pasagerii. Semnalez că se pare că n-ați discutat nici cu profesioniștii, ceea ce mi se pare extrem de îngrijorător va exista un impact uh, economic și de funcționare foarte greu în funcționarea ROFAX. Întrebarea simplă este, preconizați, deja ați făcut propunerea Consiliului și o să o propuneți și Organizației Maritime Internaționale, dar vă gândiți totuși cândva să discutați și cu cei din profesiune în legătură cu măsuri care un impact deosebit de mare pentru ei și cu multe consecințe asupra activității economice în ROPAX ceva esențial în domeniul intraeuropean. M-a surprins foarte mult și caracterul extrem de dificil a măsurilor propuse și lipsa aparentă a oricărei uh, lor de contact cu profesiune. Bineînțeles, că toți colegii, și eu vreau să fie măsuri care să mărească securitatea și nu mă îndoiesc că unele măsurile la care m-am referit sunt întemeiate. Reamintesc că accidente cu ROPAX nu au nimic de a face cu stabilitatea. Dumneavoastră mă propuneți anumite măsuri și așa cum ați făcut în prezentarea introductivă, deci eu sunt foarte îngrijorat că puteți propune ceva de acest fel, fără a avea nicio discuție directă, în fine, nu cu Parlamentul, pentru că noi tot timpul aflăm ulterior, dar n-ați vorbit cu cei din profesiune cu care ar fi trebuit să discutați preconizați la un moment dat să luați legătura și cu cei din domeniu? Danke sehr, jetzt Bruno Golnisch. Mulțumesc și acum Bruno Golniș. Mulțumesc, domnule președinte. Doream și eu să întreb ceva ca și domnul Riche cu concertarea cu profesiunea, dar a făcut mai bine decât aș fi putut. Nu o să revin. Doream de asemenea să adaug un semn de întrebare pe lângă cele exprimate în legătură cu faptul că se pare că nu sunt aplicabile regulile europene pentru accidentul Costa Concordia. Dacă asta ține de pavilionul arborat de navă, mi se pare evident că, începând cu momentul în care o navă transportă pasageri în ape europene, pasageri care în plus și în majoritate europeni, și proprietarul este o societate europeană ar fi trebuit să se supună legislației europene. Aici poate n-am înțeles eu ceva bine. Am înțeles că navele de mai puțin de 24 de metri în uh, etapa actuală ar scăpa legislația europeană. N-am înțeles foarte bine ce intenție aveți. Aveți intenția să le faceți să fie acoperite de regimul unei legislații? modificate, perfecționate sau să lăsați lucrurile așa cum sunt în regimul subsidiarității. E un aspect în legătură cu care aș dori niște clarificări. Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum, doamna Berg, aveți din nou uh, prilejul de a răspunde. Thank you and thanks for... Mulțumesc uh, pentru toate întrebările. O să încep cu cea care spunea ce o să facă Comisia pe baza constatărilor. Găsiți lista de acțiuni în raport, documentul COM 2015-408, unde propunem în uh, simplificare, într-o prima etapă, propuneri din partea Comisiei, probabil la primăvară, pentru procedura legislativă obișnuită să se îndepărteze suprapunerile legate de regimurile de anchetă, să clarificăm în directiva actuală diverse definiții. Dacă navele construite din aluminiu intră sau nu sub domeniul de aplicare a legislației europene, să clarificăm <clears throat> definiții din cerințele de înregistrare a pasagerilor în baza directivei existente care datează din 1998 Propunem de asemenea să excludem navele de pasageri de mai puțin de 24 de metri și construite din oțel de la directivele actuale, <clears throat> pentru că doar 70 dintre ele, deci mai puțin de 1% din capacitatea de pasageri și, în mod clar, studiile noastre au arătat că cerințele pentru acele nave sunt prea împovărătoare și navele respective nu sunt pe același rând de concurență cu navele de pasageri mai mici care circulă în apele europene și sunt construite din alte materiale. Vrem de asemenea să utilizăm sistemele de înregistrare electronice existente care sunt toate interoperabile și au fost construite în cooperare de statele membre și Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă pentru ca informațiile legate de pasageri să fie disponibile pentru autorități în caz de accident. Adică nu schimbăm nicio obligație. În schimb, le spunem operatorilor doar că trebuie să trimită listele completate cu numele și numărul de pasageri în interfața națională de raportare care a fost creată, astfel încât informațiile să fie disponibile uh, printr-o singură atingere pe ecran. De asemenea, propunem să uh, mărim sau să îmbunătățim standardele internaționale privind stabilitatea navelor de pasageri și, da, în acest sens s-a făcut deja o propunere adresată Consiliului aici răspund uh, la întrebările domnilor Riche și Golniș. O să dau niște amănunte ulterior și ajung și la interfața dintre cerințele naționale, europene și internaționale. <clears throat> Directiva europeană se aplică doar navelor de pasageri care circulă în uh, trasee naționale. Deci, între două porturi dintre statele membre sau mai multe porturi din statele membre. Pentru navele de pasageri mai mari sunt trei clase, A, B, C, D. Which these uh, vessels go around. Și uh, acestea circulă. Legislația europeană se aplică așa numitei nave de clasa A. Legislația identică cu cea a regulilor Organizației Maritime Internaționale. Dacă luăm cazul concret Costa Concordia, care avea pavilion italian. Da, directiva europeană fiind navă de clasa A, s-ar aplica Costa Concordia, dar toate cerințele pe fond au fost stabilite la Organizația Maritimă Internațională, pentru că foarte puține dintre navele de pasageri, navele de croazieră în special, uh, arborează pavilionul unui stat membru. Mai existat cost și a fost o coincidență că era pavilionul italian, dar majoritatea acelor embarcațiuni arborează pavilion din Bahama sau din orice altă țară la care vă gândiți. Și pentru că e vorba de o afacere cu adevărat globală, navele și spre de Europa nu călătoresc doar două, între două porturi europene, într-un fel și altul, singurul loc rezonabil în care se poate reglementa îl reprezintă Organizația Maritimă Internațională. Asta ca să vă explic motivul pentru care are sens să reglementăm niște tipuri de nave pe plan internațional. Și vă rog să nu uitați că în domeniul maritim proprietarul poate să decide de azi pe mâine să înregistreze nava sub un alt pavilion dacă noi, ca europeni, dorim să facem ceva bun, orice regim draconic pentru tot felul de nave de pasageri, efectul posibil ar fi să se schimbe pavilioanele acelor nave care nu vor mai arbora pavilion european. Pentru unele nave mai mici, acest lucru nu e posibil, pentru că Iată de ce avem directiva ROPAX, pentru că e un domeniu cu adevărat european. Navele circulă doar între porturi europene, în timp ce marile nave de pasageri care traversează oceanele nu are sens să fie reglementate decât pe plan internațional. Acum, în ce privește ce trebuie reglementat pe plan internațional? regimul de stabilitate în caz de avarie este important și se leagă de compartimentalizarea la care s-a referit domnul Riche. În esență, după naufragiul Estonia, după scufundarea acesteia, s-au creat reguli la nivel OMI care spun că în funcție de lungimea, de numărul de pasageri, de dimensiunea navei, trebuie să fie un anumit număr de compartimente construite pe navă când există ceva care afectează coca să nu se inunde întreaga navă. E o modalitate de a prescrie proiectul, designul în reglementări, ceea ce de fapt nu încurajează inovațiile. Iată zice, ce în 2009 OMI a schimbat regulile internaționale și a spus noi prescriem o abordare diferită, <clears throat> mai prietenoasă față de inovare, unde o să lăsăm la latitudinea proiectantului să decidă câte compartimente izolate să existe pentru a face ca nava să continue să plutească în caz că există o avarie a cocăi. Și noile reguli OMI spun că, în esență, nava trebuie să supraviețuiască în mai multe scenarii de avarie deci proiectantul navei decide, dar nava ar trebui să supraviețuiască 95% sau 80% din avariile de la cocă pentru a nu exista o răsturnare sau o scufundare rapidă. Regulile Organizației Maritime Internaționale sunt baza regulilor europene. Și din 2009 încoace, de când a existat această modificare de abordare, care în principiu este bună, Vrem să avem inovare, industria să facă inovarea, să nu fim prescriptivi, să le spunem tuturor cum să le construiască navele, dar în 2009, când s-au adoptat noile reguli pentru Uniunea Europeană și pentru legislația care se bazează pe regulile OMI, acest regim uh, de stabilitate în caz de avarie, ROPAX. Am spus înainte de a schimba legislația europeană pentru navele ROPAX care circulă în apele europene, vrem să ne asigurăm că noi regulă emis sunt cel puțin la fel de bune ca și cele vechi. Iată motivul pentru care am început o serie de studii și în medie, în ultimii 15 ani, inclusiv din 2009 încoace, am cheltuit vreo 4 milioane de euro pe care le-am dat industriei, proiectanților, operațiorilor de feriboturi și așa mai departe, să studieze dacă în conformitate cu aceste reguli pot construi nave care să prezinte o mai bună rezultate de siguranță, să se scufunde mai puțin rapid când există o avaria la cocă. Rezultatul acestor studii a fost prezentat Organizației Maritime Internaționale și demonstrează că se pot face foarte multe lucruri pentru a îmbunătăți capacitatea de supraviețuire a navelor de pasageri prin construirea ei oarecum diferit. O parte a acestor studii, președintele întrerupere, trebuie să încheiați. Un ultim lucru. Studiile au fost efectuate fără a forța industria să schimbe modelul de afaceri ca răspuns la întrebarea dacă ne-am consultat și cu profesiunea. Într-adevăr, am făcut-o. Și cred că am acoperit uh, aspectele fundamentale legate de aceste puncte. Mulțumesc. Mulțumesc încă o dată pentru prezentare. Prezentarea a fost bună, dar din cele 45 de minute care ne stăteau la dispoziție, ați ocupat 35. Parlamentul nu a mai avut decât puțin timp la dispoziție și v-am invitat aici pentru a putea participa la o dezbatere și Bun, a fost în regulă că ați răspuns la toate întrebările, dar data viitoare vă rog să respectați timpul uh, alocat astfel încât să avem și timp pentru discuții. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Raportul cu privire la prăbușirea aeronavei MH17, discuția cu Consiliul uh, de Siguranță în Aviație al Olandei și cu EASA. Vreau să vă spun că săptămâna trecută am avut uh, un alt incident grav uh, pe insula Sinai. Nu a fost uh, o eroare de pilotaj, nu s-a ajuns încă la o concluzie în anchetă, dar acea anchetă a arătat cât de greu este să afli circumstanțele unui astfel de incident. Și de aceea v-aș ruga acum să luați loc. Și vreau să spun bun venit domnului profesor dr. Erwin Müller, care este vicepreședinte al Comisiei de Anchetă pentru Siguranța în Aviație din Olanda și de asemenea Patrick Key, care este director executiv al EASA, Agenției Europene pentru Siguranța în Aviație. Și după cum știți, Comisia de Anchetă din Olanda și-a publicat raportul final cu privire la prăbușirea avionului. La această prăbușire, în 17 iulie 2014, au murit toți pasagerii, în număr de 298. Majoritatea pasagerilor proveneau din Olanda. Deși uh, convențiile internaționale cu privire la stabilirea răspunderii uh, prevedeau ca Ucraina să conducă ancheta, însă Ucraina a delegat această anchetă Olandei. Echipa a fost compusă din șase experți din Olanda, Ucraina, Malaysia, SUA, Marea Britanie, Australia și Rusia. Au venit și alți experți din nouă țări, din nouă alte țări și din uh, ramura respectivă. S-au analizat toate informațiile disponibile, planul de zbor, calificarea personalului, uh, vremea, condițiile meteo, starea uh, avionului și datele din cutia neagră. S-au analizat, bineînțeles, și piese, pe bucățile de pavă. A discutat la Comisia Tran de mai multe ori despre această tragedie. Am discutat și despre asta. De aceea l-am invitat pe domnul Key, aici directorul executiv al EASA, pentru a ne prezenta uh, lucrurile decise de agenție de la tragedie încoace și care sunt noutățile în materie de siguranță. Aș da cuvântul acum domnului domnul Murer sau Müller, cum se pronunță. Da, eu fiind german pronunț Müller. Deci, în orice caz, domnul doctor Müller va prelua acum cuvântul pentru a prezenta concluziile. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitație și pentru prilejul de a vă explica uh, care sunt concluziile. Voi continua în limba neerlandeză. Ob Das dürfen Sie gerne tun, wir ja. haben die Dolmetscher und ja. wir hören das auch gerne. Aveți voie, uh, avem interpreți, nu e nicio problemă. Her, op 17 Juli Doamnelor și domnilor, pe 17 iulie 2014, zborul uh, MH17 s-a prăbușit în estul Ucrainei. 208 uh, pasageri au murit și mii de, pasageri, mii de familii au, fost, au suferit. Comitetul de investigație a publicat raportul uh, de anchetă în octombrie. Știți că acest raport a fost deja publicat. En eventuele vragen te beantwoorden. Astăzi am venit să vă vorbesc uh, despre această anchetă și să vă răspund la întrebări. Comitetul de anchetă olandez este un organism independent de anchetă care investigează uh, prăbușirile și trage învățămintele. În ultimele câteva luni, uh, mai mulți investigatori au fost implicați în uh, anchetarea prăbușirii zborului MH17. Ne-am concentrat pe mai multe elemente, circumstanțe, ruta de zbor și um, datele despre pasageri în această prezentare aș dori să mă concentrez în special pe circumstanțele zborului și pe ruta de zbor a zborului MH17 pe deasupra unei zone aflate în război. Este un lucru foarte important pentru acest Parlament. Uneori imaginile vorbesc mai mult uh, decât cuvintele și am să vă arăt două scurte filmulețe. În primul rând, să ne uităm la prăbușirea propriu-zisă și la cauze. Pe 17 iulie 2014, la 3.20 pm, ora Olandei, zborul MH17 s-a prăbușit, um, uh, omorând toți cei 298 de pasageri și întregul echipaj. Comisia de anchetă a investigat uh, cauzele prăbușirii și a ajuns la trei concluzii principale. Zborul MH17 s-a prăbușit pentru că pe partea stângă a, a cockpitului a explodat o rachetă. Era vorba despre o rachetă de război. En als gevolg van de ontploffing brak het voorste deel van het vliegtuig af. O rachetă tip Buk în urma impactului, partea din față a avionului s-a desprins de restul uh, avionului și avionul uh, s-a rupt practic în uh, mijlocul aerului. Iar epava a căzut pe o rază de 40 de km pătrați, iar racheta a fost um, trasă din estul Ucrainei. Și am să vă arăt acum un film ca să vedeți imagini.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 Eh, dames en heren, ehm, het geluid is niet ehm, perfect. Domnilor și domnilor, se pare că avem o problemă cu sunetul, așa că am să încerc eu să fac uh, un comentariu. Acesta este zborul MH17 din 17 iulie, care zbura la Kuala Lumpur. Zbura la 32.000 de picioare înălțime de la Amsterdam la Kuala Lumpur. Maar komt dan weer terug op het ehm, s-a abătut un pic uh, de la rută din cauza vremii, după care a revenit pe ruta inițială de zbor deasupra Ucrainei. Era, spațiul aerian era închis într-o mare măsură până la o anumită altitudine. Peste acea altitudine de 10 uh, uh, zbura MH17, deci practic el zbura în, uh, aerul, în spațiul aerian deschis, deasupra zonei închise. Vedeți că la 3.20 PM a fost uh, trasă o rachetă de un sistem uh, um, aer-sol buc și uh, racheta a explodat chiar în fața avionului. Au existat uh, unele părți ale acestei uh, arme, acele elemente fluture, care ne-au permis să identificăm tipul de rachetă. Acest, uh, această componentă a fost găsită în uh, corpul avionului. Vedeți cum a explodat racheta chiar în partea stângă a cockpitului. Și asta a dus la dezintegrarea completă a aeronavei. Iar uh, epava a căzut uh, în estul Ucrainei. Acesta a fost comentariul uh, referitor la primul film. Aveți aici elemente ale Epavei. Vedeți aici o imagine a concluziilor pe care le-am menționat. Practic, nu au existat probleme tehnice, avionul spura la 32.000 de picioare înălțime, nu erau probleme cu echipajul, nu erau probleme tehnice, nu s-au primit uh, mesaje, nu s-au înregistrat mesaje în cutia neagră care să arate astfel de probleme. Din fericire am găsit uh, echipamentul de înregistrare, ceea ce ne-a permis să analizăm datele. aparatele au încetat să mai înregistreze la ora 3.20 p.m. Avionul a fost uh, perforat de sute de părți uh, din uh, rachetă. Am reconstituit componentele în Olanda. Nu există niciun dubiu. Ați văzut și dumneavoastră acea modelare tridimensională reconstituirea, reconstrucția ne-a arătat că fără niciun dubiu această rachetă a fost cauza acestui dezastru. Ați văzut de altfel și în uh, filmuleț că um, au fost găsite mai multe părți din acea rachetă au fost, uh, a fost găsit uh, șrapnel, de altfel și ce s-a auzit din Carlingă ne-a confirmat această concluzie. Practic se aude o explozie din afară pe dispozitivul de înregistrare de la bord. Vedeți că nava a căzut uh, în uh, șase părți diferite din Ucraina, din estul Ucrainei. Vedeți acolo cum s-a tras racheta și cum a avut loc uh, explozia capului de rachetă chiar deasupra părții stângi a Carlingăi direct overleden. Cei trei uh, piloți din Carlingă au murit pe loc, iar ceilalți pasageri au murit uh, într-un, în următorul minut uh, sau minut și jumătate. Comentate plecă. Toată lumea a murit până când avionul a ajuns pe sol. Acesta a fost comentariul meu pentru că nu am avut sunet. Încă de la început a fost uh, clar că autoritățile olandeze doreau să contribuie la realizarea anchetei. Pe 23 uh, iunie, pe 23 iulie, Comisia de Anchetă din Olanda a preluat conducerea investigației uh, internaționale. Am beneficiat și de colaborarea autorităților ucrainene, pentru că pentru noi era foarte important uh, să aflăm exact care sunt cauzele, așa cum este și firesc bineînțeles în conformitate cu dispozițiile internaționale din anexa 13 uh, la Tratatul de la Chicago. Șapte țări au uh, participat uh, la investigație. Olanda, Ucraina, Malaezia, Statele Unite, Regatul Unit, Australia și Federația Rusă. Cadrul uh, ICAO ne-a oferit de asemenea foarte mult sprijin, deoarece prevedea regulile de bază pentru o bună cooperare între țările implicate. Aceasta ne-a permis să, să discutăm concluziile între noi, uh, iar ancheta a fost astfel de mai bună calitate. Al doilea aspect se referă la ruta zborului. Întrebarea care se pune este de ce uh, zborul uh, Malaysia, Malaysia Airlines MH17 zbura peste o zonă de război. Este o întrebare foarte pertinentă și mulți uh, și-au dorit un, un răspuns la această întrebare. Răspunsul este foarte simplu. Răspunsul este că toată lumea survola acea zonă nimeni nu se gândea că uh, vreun avion civil este în pericol în zona respectivă. Iar autoritățile de anchetă au verificat să vadă ce alte companii aeriene mai zburaseră pe acolo. 61 de companii uh, aeriene zburaseră pe deasupra acelei uh, zone din Ucraina, din 32 de țări diferite. Și în ziua atacului, pe 17 iulie, 160 de zboruri au avut loc uh, pe deasupra Ucrainei înainte ca spațiul aerian să fie închis în urma atacului. Deci, practic, toată lumea zbura pe acolo și toate companiile aeriene credeau că este sigur, că este o rută sigură. Sigur că avea loc un conflict la sol, Însă spațiul aerian era peste 32.000 de picioare. Asta înseamnă uh, o altitudine de peste 10 km. Nimeni nu se gândea că există vreun pericol pentru aviația civilă. În uh, tratatul de la Chicago, care se referă la aviația civilă, se spune că uh, fiecare țară este responsabilă de securizarea propriului spațiu aerian în luna următoare 16 uh, nave militare au fost uh, doborâte în estul Ucrainei și autoritățile de acolo știau acest lucru. Uh, au spus că s-au folosit arme care ar fi putut ajunge uh, la altitudinea de peste 10 km și totuși uh, Ucraina nu și-a închis uh, spațiul aerian. Autoritățile din Ucraina spuneau că nu există motive suficiente pentru a închide spațiul aerian din estul țării. Noi avem concluzii diferite. Considerăm că existau suficiente motive pentru a se lua măsura de precauție de închidere a spațiului aerian de deasupra estului Ucrainei dar uh, Ucraina nu a fost uh, singură în a subestima pericolele. Companiile aeriene, serviciile de informații și diferite uh, organisme internaționale au subestimat pericolele, pericolele pentru aviația civilă. Investigația noastră arată că aproape toată lumea privea această situație dintr-o perspectivă militară și nu s-au gândit la siguranța unui avion civil. În ceea ce privește ruta de zbor, considerăm că trebuie să tragem niște învățăminte clare. Și recomandările noastre se referă într-o mare măsură la aceste rute de zbor. Trebuie să fie luate măsuri pentru a crește securitatea. Așa am să mă refer la trei dintre ele. În primul rând, responsabilitatea statelor suverane trebuie să fie mai clară. Trebuie să existe mai uh, puțină putere discreționară. Trebuie să uh, se știe clar care sunt condițiile în care un stat suveran trebuie să-și închidă spațiul aerian. Apoi, trebuie să îmbunătățim modul în care companiile aeriene și țările evaluează pericolele din spațiul aerian de deasupra unei zone de război. Pe de altă parte, uh, informațiile referitoare la riscuri uh, trebuie să fie diseminate uh, tuturor uh, părților interesate. Și, în fine, considerăm că companiile aeriene ar trebui să fie transparente în ceea ce privește rutele de zbor și motivele pentru care adoptă o rută sau alta, astfel încât pasagerii să cunoască aceste riscuri și să știe pe unde zboară. Pentru a pune în aplicare aceste măsuri, uh, trebuie schimbate reglementările, iar Comisia de Anchetă consideră că este important ca statele suverane, serviciile de informații, organizațiile companiilor aeriene și companiile aeriene însele trebuie să colaboreze pentru a reduce la minim riscurile de survolare a unor zone de război. În context european, Uh, sper că recomandările noastre vor fi uh, respectate. În încheiere, aș dori să vă spun, domnule președinte, că ancheta noastră s-a desfășurat în condiții deosebit de dificile. Nu am avut acces la informații, nu am putut să mergem uh, unde am dorit, nu am avut acces la toate părțile uh, epavei, așa cum ar fi trebuit. Și cunoșteam aceste limitări, însă, în măsura posibilului, uh, am încercat să ne delimităm cumva de contextul politic dificil și să investigăm datele și faptele, iar acestea au stat la baza concluziilor pe care le-am formulat. Diferitele guverne și guvernele europene au responsabilitatea morală de a învăța lecțiile de pe urma acestui dezastru și să ia măsurile necesare și sperăm că Parlamentul European va putea contribui la acest demers. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Müller! Și acum, în completare, domnul Chi. Vă rog. Vielleicht noch bevor wir anfangen. Înainte de a începe, aș vrea să le spun bun venit vizitatorilor noștri. Sunt cinci vizitatori doamnei Grasfar Heinz din partea uzinelor de la Viena. Bine ați venit! Și acum, domnul Chi, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Voi, voi continua acum uh, prezentarea făcută de colegul meu. Nu voi comenta rezultatele investigației, dar vreau să vă vorbesc despre diferitele sarcini și inițiative pe care le-am luat în urma a, uh, tragicului accident. Mai întâi de toate, o privire asupra amenințărilor. Antevorbitorul meu din Olanda a prezentat uh, situația foarte bine. Am avut acest incident și de aici s-au dedus o, o, o serie de amenințări de tip nou. Sunt idei care pot servi drept model pentru grupurile teroriste care pot lansa diferite tipuri de rachetă în vederea doborârii aeronavelor civile. Și, bineînțeles, acestea reprezintă amenințări pentru aviația civilă. Să vă reamintesc că mai există și alte amenințări pentru aviația civilă, care sunt similare, dar totuși diferite ceea ce privește, de, privește modul, modus operandi. Există rachete cu o rază scurtă, uh, sol-aer, care sunt uh, lansate de o persoană de regulă și care au dus la accidente în trecut. Mai există un alt tip de amenințări noi. În octombrie, anul curent, odată cu lansarea de rachete din Marea Caspică, și acum nu știu dacă e foarte clar uh, pe aceste diapozitive, vedeți că aceste uh, rachete aceste uh, rachete sunt uh, de croazieră. Am fost uh, informați cu privire la rachetele lansate. Au existat relatările unor unor pirați care circulau în zona respectivă. Deci au existat informații cu privire la lansarea acestor rachete și în cele din urmă ce s-a întâmplat tot de curând în 25 în uh, octombrie tot 2015, Federația Rusă și aici uh, s-a încălcat Convenția IOC, IOC ICAO, de a, decide, de a închide spațiul aerian deasupra Mării Mediterane și asta în vederea unor teste iarăși uh, vorbim despre amenințare. Nu este uh, o zonă de conflict, repet, este mijlocul Mării Mediterane, dar totuși se poate folosi acel spațiu pentru a face teste cu rachete. Iarăși o amenințare, deci. Despre ce vorbim? Din 1970 au existat în total 33 de incidente implicând uh, nat- uh, aeronave comerciale, deci 100, 1500 de victime au existat marea majoritate uh, au decedat în vecinătatea aeroporturilor, deci la altitudini joase. Uh, și aici s-au lansat uh, rachete de către uh, persoane. Vedeți aici că au fost 18 astfel de incidente. Dar totodată vedeți că au existat o, o serie de incidente cu rachete solt-aer care au provocat de asemenea incidente în aviația civilă. Într-adevăr, există astfel de riscuri și au survenit o serie de uh, decese în ultimii uh, 30 de ani și nu este un număr mic. Apoi, impactul asupra traficului, iarăși un uh, aspect de discutat. Dacă observați traficul dinspre Europa, în principiu, către Dubai, statele din Golf sau către Asia de Sud-Est. O, o mare parte dintre aceste zboruri sau dintre aceste aeronave survolează zone de conflict. Și bineînțeles, faptul că aceste aeronave nu pot uh, urma cea mai Uh, scurtă rută se răsfrânge asupra costurilor, uh, asupra mediului și așa mai departe, siguranței pasagerilor. Deci sunt aspecte ce trebuie luate în considerare. Apoi, analiza noastră a arătat că, în principiu, există riscul unor atacuri intenționate sau neintenționate uh, asupra unor aeronave civile. Aceste lucruri se pot întâmpla fie la sol sau în proximitatea solului, au existat inclusiv uh, incidente uh, în urma cărora s-au prăbușit, s-au prăbușit aeronave din cauza atacului cu Kalashnikov. Apoi, în anumite cazuri de incidente am luat o serie de măsuri despre care voi vorbi mai târziu. Aceste acțiuni au avut un impact asupra aerului, uh, a spațiului aerian care a fost închis uh, ulterior. Au existat uh, probleme de aglomerare a traficului și probleme financiare um, tocmai în urma spațiului aerian închis uh, um, lucruri care au afectat țara respectivă. Ce am încercat noi să facem și am făcut asta imediat după accidentul respectiv, am încercat să lucrăm la sistemele de avertizare europene pentru a oferi un nivel unitar de protecție, uh, egal de protecție pentru toate companiile aeriene și cetățenii Uniunii Europene. Ce am încercat? Să înființăm o platformă pe care să se distribuie informațiile cu privire la riscurile existente, informații uh, distribuite autorităților naționale, operatorilor și pasagerilor. Ce am mai încercat să îmbunătățim? Uh, evaluarea de risc în diferitele zone de conflict, pentru că s-a descris uh, anterior foarte bine acest uh, lucru. Evaluarea de risc într-o țară anume depinde, bineînțeles, și de percepția proprie asupra aspectelor tehnice. Eu voi da un exemplu foarte clar. A existat o evaluare la un aeroport în 2014 din partea guvernului, din perspectiva guvernului israelian, riscul era foarte scăzut, dar pentru Statele Unite și o serie de state europene, riscul a fost considerat foarte ridicat. De aceea, ce trebuie să facem noi aici? Să avem un fel de evaluare de risc unitară, uniformă, la nivel european tocmai pentru a împărtăși companiilor aeriene uh, perspectiva noastră asupra riscurilor. Și cred că asta este o provocare, pentru că ce vrem să facem în prezent? Să împărtășim informații comune și uh, să distribuim recomandări, să facem recomandări companiilor aeriene uh, la nivel mondial. Trebuie să fim capabili să activăm aceste canale de comunicare um, foarte, într-un mod foarte rapid. În momentul în care s-a uh, lansat uh, rachete, trebuie să reacționăm în termen de șase ore, uh, șase ore. Deci nu putem să așteptăm o, o săptămână sau o lună până să facem recomandări companiilor sau industriei aviatice. Mai există o serie de companii aeriene care ne-au întrebat care sunt recomandările în acest capitol. Apoi, ce s-a făcut concret deci, după accidentul MH17? Anumite state au început să analizeze riscurile provenind din uh, zonele de risc și să uh, decidă care sunt spațiile aeriene ce trebuie evitate. În principiu au fost trei state care au făcut asta, SUA, Franța și Marea Britanie și de curând și Germania a făcut același lucru. Uh, organizația ICAO a creat un grup de lucru care a elaborat aceste recomandări și care a obținut mandatul de a crea un fel de bază de date cu toate informațiile legate de închiderea spațiului aerian în jurul, pe întreg globul. Digi Home a stabilit un grup de lucru cu statele membre și cu Serviciul de Acțiune Externă European, tocmai pentru a se face, a se stabili o metodologie de evaluare a riscurilor și pentru a se stabili care sunt zonele periculoase din lume și de asemenea pentru a se determina nivelul de risc. În ceea ce privește Agenția Europeană EASA, noi ne-am străduit să creăm o rețea de experți care să poată fi convocați pe termen scurt cu uh, autoritățile naționale și cu companiile aeriene, astfel încât la aceste întruniri să se împărtășească toate informațiile uh, actualizate și pentru a se lua decizii cu privire la riscul survolării anumitor țări. Deci, practic, o evaluare rapidă a situației curente. Apoi, am publicat o serie de buletine informatice, uh, informative, cu privire la siguranță, Uh, legate de aceste uh, sisteme de alertă și informații de alertă um, emise de autorități. Pe scurt, NOTAM. Avem o listă cu uh, buletinele informative pe care le-am publicat în uh, ultimele luni. Majoritatea dintre ele sunt în continuare valabile. Practic e vorba de alerte de călătorie. Și observați harta aici, uh, zonele sunt zonele periculoase sunt concentrate în uh, Orientul Mijlociu, în Africa, dar și în estul Ucrainei. Care sunt provocările? Mai întâi de toate, cum am menționat și antevorbitorul meu, nu există informații consolidate la nivel european cu privire la riscuri. Și asta înseamnă că avem informații fragmentate, diferite, accesibile în diferite locuri și care nu sunt comunicate părților interesate. Avem o serie de actori, dar nu există un canal unic decizional. Avem în continuare o serie de țări care întâmpină această problemă. Pentru că au o abordare națională a evaluării de risc și totodată uh, a mandatelor și a lucrurilor pe care le pot face companiile aeriene. De aceea, pasagerii europeni nu zboară neapărat cu companiile lor aeriene. Și atunci care sunt sarcinile, cine trebuie să-i apere pe, pro, pe, pe cetățenii proprii, companiile sau autoritățile. În ceea ce privește Uniunea Europeană, instituțiile, există uh, centre de informații, grupuri de informații, care lucrează la nivel strategic în mare parte și acestea se bazează în mare parte pe statele membre. Deci Uniunea Europeană nu dispune de propria rețea informațională, ci se bazează preponderent pe statele membre și practic pe disponibilitatea acestora de a împărtăși uh, informațiile obținute. Având în vedere că avem de-a face cu un subiect foarte delicat, există o serie de probleme când vine vorba de împărtășirea informațiilor. Tocmai uh, uh, de acest lucru este nevoie pentru a avea o perspectivă consolidată, comună și pentru a vedea modul în care putem colabora uh, având la bază aceste informații. Există probleme și pentru statele suverane. Comunitățile, serviciile de informații nu au sarcina de a distribui aceste informații publicului, de a le face public. Deci vă dați seama că există o reținere când vine vorba de distribuția de informații, atât la nivel național cât și la nivel internațional. Vă mai spune doar două lucruri, dacă îmi permiteți. EASA a identificat o serie de state, un număr mic de state, care nu au luat acțiuni, nu au luat măsuri în acest domeniu. Din punctul meu de vedere, până la urmă e o chestiune retorică, pentru că la final nu contează că e vorba de siguranță sau de securitate, contează viețile pasagerilor europeni. Ne străduim, depunem eforturi considerabile, încercăm să facem aceste grupuri de lucru să lucrăm cu autoritățile naționale, cu serviciile de informații și cu instituțiile europene, încercând să obținem progrese în acest domeniu, tocmai pentru a împărtăși informațiile potrivite cu oamenii potriviți în momentul potrivit. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule Chi. Am ascultat două discursuri foarte importante. Mai întâi, domnul Vin van de Camp. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Eh, verhalen zijn die ons hier eh, vanochtend. sensul că sunt uh, niște lucruri impresionante pe care le-am auzit astăzi și după dezastrul recent din Egipt, Cazul MH17 uh, are acum uh, dimensiuni noi. Avem impresia că ne întâlnim aici în siguranță. și că lumea din afară, de fapt, devine tot mai periculoasă și amenințătoare. Am cinci întrebări, două pentru domnul Müller, două pentru domnul Machi, sper că nu v-am pocit numele. Mai întâi, domnule Müller. Toch, uh, toch onduidelijkheid. Mai întâi, în legătură cu avertismentele timpurie, există o lipsă de claritate în legătură cu motivul pentru care nu s-a întâmplat nimic în ce privește acele avertismente timpurii. E poziția Eurocontrol într-o anumită măsură au transmis un avertisment, da sau nu? Și, de fapt, e datoria lor să facă acest lucru sau nu? O a doua întrebare se referă la datele radar. E foarte ciudat că rușii au știut că ucrainienii nu vedeau în momentul în care s-a pornit sistemul și care a fost poziția NATO. Domnul Kerry se pare că a spus, am văzut uh, aeronava prăbușindu-se de pe cer. Și apoi ce rol are ICAO în toate astea? A depus cineva o plângere în acest sens? Autoritățile olandeze fac acest lucru? Să depună o plângere la ICAO în legătură cu faptul că datele radar nu sunt disponibile. O a treia întrebare, domnule președinte, care se leagă de prima, existați sau nu o listă de linii aeriene care nu mai zburau uh, deasupra părții răsăritene a Ucrainei. Nici uh, în acest sens situația nu e clară. Unii zburau, unii nu. Și de ce da sau de ce nu? Cine nu zbura, de ce? Pentru ce motiv? Acum două întrebări pentru domnul Chi. Ați vorbit despre incidentul din Israel. Care e rolul ICAO în acest sens? Am spus că avem o evaluare de risc în comun, avem nevoie de, dar eu credeam întotdeauna că ICAO face asta oricum. Ce s-a întâmplat uh, în acel caz? Și în fine o întrebare legată de serviciile de informații dacă se citesc uh, rapoartele privind uh, dezastrul cu prăbușirea avionului rusesc și tot ce știau serviciile de spionaj britanice în acest sens, mi se pare impresionant. Ideea de bază în ce privește serviciile de informații sau de spionaj este că lor le place să țină informațiile pentru ele, dar asta nu merge într-o astfel de situație. Întrebarea mea, credeți că EAS are un rol de jucat aici? să comunice cu aceste servicii de informații? Mulțumesc și în cealaltă direcție se întâmplă deja. Secretele de informații comunică cu toată lumea, dar nu știm asta. Ismail Ertuc acum. Vreau și eu să-i mulțumesc domnului Muller și domnului Chi pentru cele două prezentări. Cred că domnul Chi a format într-o singură propoziție drama, dilema. Uh, nu există un canal de comunicare unic. Exact asta este dilema și provocarea pe care o întâmpinăm aici, pe care o avem în uh, Uniunea Europeană. Nu știu ce trebuie să se mai întâmple pentru ca statele membre să înceteze uh, de a-și uh, amesteca doar în cazanele proprii, în ciorba proprie. Deci uh, e uh, clar că unele state membre vor să ia deciziile pe cont propriu, dar în astfel de cazuri, în cazul de terorism transfrontalier, trebuie să se delege această competență Uniunii Europene. După cum s-a spus mai devreme, serviciile de, de informații nu m-aș încumeta să cer un serviciu de informații european, dar trebuie să discutăm despre asta măcar, să ne gândim la așa ceva. Și dacă te uiți la ce s-a întâmplat în ultimii doi ani, ar putea să-ți treacă pofta de a zbura, la câte incidente au existat în ultimele luni. S-a întâmplat uh, uh, s-au întâmplat acele teste cu rachete ale Rusiei în spațiul uh, mediteranean și asta um, uh, schimbă poziția. Există și acel conflict între Azerbaijan și Armenia care implică mijloace militare. Și uh, am discutat luni întregi în Europa uh, cazul Greciei și de asemenea criza refugiaților și uităm uh, acele incidente. În jurul Uniunii Europene se creează un fel de centură de foc care se strânge și de aceea trebuie să fie posibilă cooperarea între statele membre în acest domeniu. Și aș avea o întrebare pentru EASA, pentru domnul Chi. Am înțeles bine, domnule Chi, că înainte de prăbușirea MH17 a existat un angajat al serviciilor secrete britanice care uh, ar fi uh, sugerat că nu este bine să se survoleze zona, uh, ce puțin companiei British Airways. Uh, dacă așa este, uh, și serviciile secrete britanice și-au au, uh, decis să păstreze informația pentru ei, poate că e dreptul lor, dar este tragic dacă te uiți la consecințele acestei decizii. E doar un exemplu pe care am vrut să-l dau. Și asta trebuie să arate cât de important este să discutăm dincolo de cadrul național. Terorismul este un fenomen global, este o provocare globală. Uh, Um, vorbim și despre energie, bineînțeles, la nivel național și așa mai departe, despre protecția mediului, dar aici când vine vorba de terorist trebuie să încercăm să gândim dincolo de cadrul național și să ne protejăm um, fața acestor acte teroriste. Jackie Foster acum, mulțumesc. Thank you very much for the... Mulțumesc uh, foarte mult pentru prezentări din partea reprezentantului olandez și a lui Patrick King pentru reprezentantul olandez. Am lucrat în linii uh, aeriene și cunosc destul de bine. Am intrat în industrie când uh, <clears throat> era problema cu cei care um, veneau să atace, să ia răpiri de persoane. Aș vrea să mulțumesc în numele grupului nostru autorităților olandeze și celorlalți care s-au implicat pentru activitatea în circunstanțe atât de dificile. După părerea mea, este un atac terorist. Poate nu credeau că e un avion de pasageri malezian, dar ce credeau, de fapt asta a fost și trebuie să ținem cont de acest aspect. Pe o notă pozitivă, cred că partea bună despre industria aviatică este că încercăm să descoperim exact ce s-a întâmplat și să vedem ce pași putem întreprinde pe plan global să încercăm să rezolvăm astfel de probleme. Nu vreau să arăt cu degetul să spun cine e de vină. E ușor să privești dinainte. Nimeni n-a prevăzut că un avion malezian va fi doborât de o rachetă. Trebuie să înțelegem atitudinea publicului <clears throat> și anume faptul că orice facem în uh, automobil sau în avion e bazat pe risc. În cariera mea am zburat deasupra unor zone de conflict, probabil fără să știu despre asta din, din fericire, cineva s-a pronunțat că e în siguranță și cu progresul tehnologiei, acum, din păcate, armele ajung în mâinile cui nu trebuie. <clears throat> Nu cred că omul nu e în stare să facă, nu e nevoie de cunoștințe deosebite să credem ce a spus, că serviciile de contrainformații trebuie să devină mai active, trebuie să existe o punere în comună a informațiilor și, în mod clar, dacă anumite state membre emit astfel de avertismente notan din diverse motive, atunci de ce țările nu decid că e lucru potrivit și ar trebui să fie încurajate să facă acest lucru? Desigur că au existat și teoria ale conspirației și din informațiile pe care le dețin eu în ce privește British Airways, pentru care am lucrat eu, și avea un uh, plan de zbor și alte linii britanice aveau același traseu ca și KLM, Malaysian Airlines și alte linii aeriene pe vremea aceea. Nu cred că a existat uh, vreo teorie a conspirației care să se aplice. Și în încheiere aș vrea să spun către Patrick Key și din punctul de vedere ale astea, cred că planurile pe care le-ați aplicat dumneavoastră sunt cuprinzătoare. Nu cred că e o problemă pentru întreaga Uniune Europeană. Noi călătorim în Uniunea Europeană și Ne avem prieteni și uh, rude care călătoresc în întreaga lume și e nevoie de o abordare globală. Cum punem informațiile în comun, cum facem schimb, să nu există o abordare izolaționistă în care, da, stăm aici și hotărâm ce facem noi aici, în curtea noastră. Nu e abordarea corectă pentru că e, e o problemă care trebuie rezolvată pe plan internațional. Salut munca dumneavoastră și tot ce au făcut în acum anchetatorii. Ar fi fost util sau fi util în viitor să veniți să ne spuneți cum se aplică planurile. Sunt extrem de încrezătoare. Mâine o să mă urc în avion și sunt convinsă că serviciile de informații și statele membre vor depune toate eforturile. Dar ultimul lucru în ce privește informarea publicului, dacă poate să fie un risc undeva, e foarte greu să faci așa ceva poți să-ți cumperi bilet de la A la B, dar să spui că s-ar putea să fie o problemă. Nu poți să spui publicului. Ei trebuie, publicul trebuie să aibă încredere în autorități că vor face judecățile necesare, în fine, politicieni sau agenții cu o mare expertiză la agenții. Și asta e, ne bizuim pe dumneavoastră că faceți tot ce puteți. Poate că nu totdeauna procedați corect, dar suntem convinși că faceți în 99,99% ,99 din cazuri. Dar lumea are și oameni răi și trebuie să înțelegem asta, dacă nu e ce s-a întâmplat în altă parte. Nu știm, nu dispunem de toate informațiile, dar ne facem o idee, că ne uităm ce s-a întâmplat la Lockerbie, de exemplu. Și trebuie să ținem cont de asta, să vedem dacă putem contracara ce fac teroriștii malefici. Dar să sprijinim industria, o industrie, companii extraordinare pe care le avem și sperăm că și dumneavoastră ne veți ține siguranță și mulțumim din partea ECR. Danke sehr, jetzt Matthias. Mulțumesc și acum Matthias von Mittelberg. Eh, de Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să le mulțumesc domnilor Müller și Chi pentru prezentările clare. Am două întrebări. Prima se referă la evaluarea de risc la nivelul 2 după concluziile trase de autoritățile olandeze și aici se spune atunci când țările dispune informații relevante în ce privește pericolul legat de spațiilor aerian, e nevoie de o procedură structurată pentru a transmite aceste informații în mod structurat actorilor pertinenți și subliniez uh, procedură sau proces structurat. EASA s-a implicat în <clears throat> ținerea reuniunii la nivel înalt de la București legate de riscuri care sunt puse de <clears throat> uh, zborul deasupra unor zone de conflict. S-au făcut unele propuneri și vedem acum înființarea acestui grup la nivel înalt. Domnul Chi a spus că diverse state membre n-au uh, demonstrat un mare angajament și că nu toate statele membre au recunoscut rolul EASA. Cum uh, faceți față acestei situații? Va trebui să propuneți concluzii operaționale până pe 16 mai, din câte am înțeles, cum puteți să vă asigurați că toată lumea recunoaște rolul important al EASA. Un al doilea lucru. ICAO lucrează la un instrument bazat pe internet, un program pe internet, astfel încât informații legate de amenințări să fie transmise în mod structurat către linii aeriene și alți actori interesați. Cum priviți progresele legate de acest instrument? Pentru că dacă ne uităm pe paginile de internet, se pare că mai sunt multe de făcut. Un alt element Nivelul 3 din recomandările autorităților olandeze se referă la responsabilitățile liniilor aeriene. E nevoie aici de atenție legată de dorințele companiilor aeriene care nu manifestă suficientă transparență de modul în care operează pe de-o parte și pe de altă parte interesul pasagerilor de a primi informații prealabile înainte de a se urca la bordul avionului. Întrebarea mea <clears throat> ce pași trebuie să fie întreprinși pentru a exista o mai puțină putere discreționară în luarea deciziilor din partea liniilor aeriene. Și ce reguli credeți că trebuie să aplice? Peter Lundgren. Mulțumesc acum Peter Lundgren. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de evenimente extrem de tragice și, din păcate, nu există o soluție universală. Evitarea survolării zonelor de risc, desigur că poate să reducă riscul la minim, dar nu va fi niciodată sigur 100%. Atentatele teroriste pot fi prevenite prin colegere de informații cu eficacitate, dar nu se poate asigura securitatea. Lumea devine tot mai instabilă, din păcate. Și există mulți oameni care sunt tot mai expuși. Din păcate, sectorul aerian e extrem de sigur. Vedem în fiecare zi 30.000 de avioane care zboară deasupra Uniunii Europene. Sunt foarte puține accidente, puține catastrofe, da? activitatea dumneavoastră un rol extrem de favorabil de a preveni aceste evenimente. E nevoie de multă cooperare între toate țările, în toate organizațiile, deci munca dumneavoastră e deosebit de eficace și utilă. Mulțumesc, George. Mulțumesc și acum George Bach. Mulțumesc. Mulțumesc și celor doi vorbitori pentru prezentările interesante. Colegii au pus deja multe întrebări și de aceea m-aș concentra pe o singură întrebare, zona răspunderii. În prezent, răspunderea o poartă statele, dar cum vor sta lucrurile pe viitor atunci când aceste task forces la nivel înalt uh, vor ajunge la anumite concluzii, vor primi și o putere de decizie sau se va putea delega puterea de decizie a acestor task force-uri, cum vă imaginați că se vor desfășura lucrurile? Nu pot imagina că statele membre vor fi dispuse să delege puterea de decizie în aceste cazuri. Mulțumesc și acum Bruno Golniș. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc celor care au luat cuvântul. Aș vrea să adresez două întrebări. Maxima, din păcate, nu va permite să le dăm înapoi viața nefericiților călători de pe acest bun. Mi se pare că domnul Miller n-a prea vorbit despre responsabilitatea legată de lansarea acelei rachete. S-a vorbit mult despre asta și că anumite materiale utilizate erau de proveniență dintr-un stat. Nu era ceva la dispoziția tuturor celor care sunt într-un război de gherilă. Există certitudine aici pentru că întâi s-a dat vina pe Rusia la un moment dat. Și aș fi curios să știu care e situația. A doua întrebare. Probabil că nu sunt competent, dar mi se pare că dezbaterea aceasta e oarecum uimitoare. Mi se pare totuși că, indiferent care sunt reglementările europene sau naționale, companiile însele Organizația Aviației Civile, ICAO, trebuie să poată să semnaleze care sunt zonele de război în care <clears throat> beligeranții dispun de rachete care pot atinge avioanele în zbor și, ca în mod spontan, rutele, itinerariile să fie modificate. Nu sunt sute de zone în lume despre care știm că există conflicte, unde <clears throat> părțile implicate se dispună de acest gen de armament. Cred că aceste zone de conflict ar trebui să fie evitate în mod sistematic și vă rog să mă scuzați pentru abordarea poate simplistă a reflexiei mele, dar mi se pare de bun simț. Mulțumim frumos. Vreau și eu să mulțumesc pentru prezentări, dar am câteva întrebări task force-ul menționat de domnul Spach. Există un proverb în Germania. Dacă nu știi mai ce să faci, faci un cerc de lucru. Ce înseamnă asta? Bun, uh, e frumos să colaborezi, dar care sunt consecințele colaborării? Avem cerul unic european și lucrăm la el de multă vreme, s-au semnat acte normative și totuși el nu este pus în aplicare de statele membre, pentru că ei, statele membre sunt egoiste. Și în principiu, uh, Uh, e vorba de alte lucruri acolo, nu e vorba, nici măcar nu e vorba de atentate teroriste. Nu se întâmplă nimic în acest domeniu. Puteți spune că acest accident va avea și urmări, pentru că se spune că incidentele te învață. Oare se va crea destulă presiune asupra statelor astfel când ele să renunțe la egoismul național? În al doilea rând, Uh, până în ziua incidentului, toate companiile survolau zona. Eu mi-aduc aminte că într-un articol se spunea că anumite companii nu mai survolau zona. Cine erau acele companii? Lufthansa și altele le puteți numi? Bineînțeles, după incident uh, s-au întâmplat alte lucruri. Nu e normal ca unele să știe și altele nu. Și al treia întrebare legată de culpabilizare. Este clar că anumite state membre hotărâsără să convoace un tribunal ONU care avea ca sarcină inițierea urmăririi penale. 11 state din Națiunile Unite au votat în favoarea convocării unui tribunal. Dar Rusia a făcut, bineînțeles, a exercitat uh, dreptul de veto. Bun, eh, și acum întrebarea legată de rachetele Buc. Trebuia lămurit de unde s-au lansat, din uh, estul Ucrainei, clar, de către separatiști sau de către uh, eh, Ucra- uh, forțele ucrainene. Aveți aveți voie să spuneți, să faceți publice toate informațiile de, pe care le dețineți sau nu aveți voie? Trebuie să fiți puțin, uh, să procedați tactic. Și acum aveți cuvântul. Eh, dames en heren, ehm, veel dank voor, voor alle vragen en ook voor... Ehm, Vă mulțumesc foarte mult pentru toate întrebările și pentru uh, opiniile favorabile la adresa investigației noastre. Am să răspund grupat la întrebările dumneavoastră. Referitor la ce spunea domnul Van de Camp, cu privire la avertismentul timpuriu, dacă știa cineva ceva și cine avertizase, Eurocontrol sau altcineva sau alte țări. Singurul lucru pe care l-am analizat uh, a fost uh, situația din Crimea. Dat hij daarom een andere route heeft. Ehm, Acolo o companie aeriană a spus că nu vrea să zboare pe deasupra Crimei pentru că era o zonă problematică. Mulți m-au întrebat cine zbura și unde se ducea pe 17 iulie 2014. Am citit și noi în presă că unele companii au spus că zburau pe deasupra acelei zone. Am verificat și datele Eurocontrol. Uh, Răspunsurile sunt în raportul nostru. Avem și o anexă cu companiile aeriene care zburau pe acolo. Concluzia a fost că toată lumea zbura pe acolo. Una sau două companii aeriene, din alte motive, nu au zburat prin zonă. Dar uh, cei care nu au zburat pe acolo nu au făcut-o din cauza amenințării militare specifice din estul Ucrainei. Domnul Van den Kamp uh, mi-a pus o întrebare legată de datele radar. E o întrebare complexă. Am văzut că Federația Rusă nu a avut uh, datele radar primare. Potrivit datelor ICAO, anexa 11 spune că datele acelea trebuie stocate. Ei nu au făcut asta și chiar am făcut un comentariu un raport în acest sens. De altfel, acest raport a ajuns și la ICAO. Deci este pe agenda ICAO. N-am făcut uh, încă o reclamație, dar am pus acest uh, subiect pe ordinea de zi a discuțiilor ICAO. Cineva din organizația noastră chiar a participat recent la o întâlnire ICAO pentru a ridica din nou acest subiect. Am discutat și despre lista companiilor aeriene. Acum uh, m-ați întrebat despre suveranitatea statelor membre în ceea ce privește zonele de risc. E o dilemă dificilă, pentru că tratatul de la Chicago, care mm, reglementează zborurile internaționale, se bazează pe suveranitatea state, statelor națiuni dintr-o gamă largă de motive, vor să schimbe aceste prevederi. Noi însă nu am uh, aplicat aceste prevederi. Am spus doar că cooperarea între statele membre trebuie să fie consolidată. Chiar și în această sală avem reprezentanți dintr-un grup de state membre. Companiile aeriene, serviciile de informații și cetățenii trebuie să participe la aceste grupuri de discuții. Apoi, eh, unii dintre dumneavoastră au mai întrebat despre transparența companiilor aeriene în ceea ce privește țările peste care zboară. Cred că ar trebui să existe un mecanism sau un sistem și care să ne permită nouă, ca pasageri, să știm exact uh, peste ce zone survolăm. Um, Ca să știm care sunt uh, riscurile. Trebuie să avem încredere în toți cei care ne furnizează aceste informații. Însă, acest, un astfel de sistem ar pune presiuni și asupra companiilor aeriene să se gândească mai atent la riscurile pe care și le asumă. În ceea ce privește spusele doamnei Foster, știu că industria aviatică învață din greșeli. Există puține mijloace de transport mai sigure decât uh, zborul și eu însumi nu am nicio problemă să mă urc în avion astăzi. Dacă ne uităm la ce face ICAO și la ce fac toți ceilalți pentru a îmbunătăți siguranța, sunt chiar impresionat de rezultate. Și există mai, pu- există mai puține sectoare Există puține sectoare dispuse să învețe din greșeli și să-și îmbunătățească în permanență siguranța. Și cred că colegul Chi a subliniat foarte bine acest aspect. A, și s-a mai pus uh, o altă întrebare și anume a cui era racheta, de la cine venea. Racheta a fost uh, trasă uh, dintr-o zonă pe o rază de 340 de kilometri pătrați uh, în estul Ucrainei. Mai precis de atât nu putem fi. Cine e vinovat? cine este responsabil. Asta este o chestiune juridică ce va fi urmărită în instanță. Dar uh, noi, în activitățile noastre de anchetă, nu ne ocupăm de răspundere. Mulțumesc și acum încă o întrebare suplimentară din partea domnului Ismail Mertuc. Da, vreau să-l rog pe domnul Müller British Airways înainte de doborârea MH17 știa uh, că trebuie să evite uh, zona sau nu? Eh, nu putem să intrăm în bucătăria internă a companiilor eh, aeriene. Datele sunt confidențiale, dar există o companie aeriană care chiar și-a schimbat ruta. Dürfen Sie denn den Namen sagen? Aveți voie să dați numele? Nu. Ok. Aber ich gucke in Ihr Gesicht, da weiß ich, was war. Dar uitându-mă la uh, fețele dumneavoastră știu ce s-a întâmplat. Acum aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Au mai exist- au existat câteva întrebări legate de rolul ICAO. Uh, și de modul în care Eurocontrol poate să rezolve o astfel de problemă. Trebuie să recunoaștem că lumea aviației, aviației civile este una în care principalele organisme decizionale sunt statele. Aceasta înseamnă că ICAO este o organizație care se bazează pe unanimitate și în care statele sunt suverane asupra spațiilor aeriene. ICAO nu poate impune nimic unui stat din ceea ce nu-și dorește statul respectiv și uh, pe de altă parte ICAO are un uh, instrument la dispoziție legată de uh, NOTAM și de informațiile publicate. Dar nu găsiți acolo informații care să vină de la un alt stat cu privire la discurile unui alt stat. Vă dau un exemplu, Pakistan. La începutul acestui an, uh, francezii au publicat un uh, notam urmați de regatul, uh, Britan- de regatul britanic cu privire la anumite riscuri pentru zborurile de joasă altitudine în Pakistan. Au publicat un astfel de notam informându-și companiile aeriene cu privire la acest risc. Însă, Pakistanul nu a fost deloc de acord cu acest avertisment, pentru că ei considerau că riscul este foarte scăzut. Uh, și în acest caz o instituție internațională precum ICAO nu poate să prelucreze datele. Așa se întâmplă și cu Eurocontrolul. Am avut un alt caz. Uh, s-a redeschis o parte din spațiul uh, aerian uh, din Crimea, care nu făcea parte din zona de război. Ucraina a spus redeschid spațiul aerian pe această parte iar Eurocontrolul nu are decât să se conformeze. Noi uh, a trebuit să facem o evaluare a riscurilor, iar recomandarea noastră era ca acel spațiu aerian să nu fie utilizat. Acestea sunt limitele organismelor interguvernamentale care sunt guvernate de voturile unanime ale statelor membre și care nu pot face nimic împotriva voinței statelor uh, membre. Referitor la ce facem în acest task force. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule președinte. Și este o soluție ca la fiecare problemă să creăm un task force care la rândul său să creeze un alt task force și așa mai departe. Dar noi am creat acest grup de lucru pentru că eram într-un blocaj. Eram într-o situație în care toată lumea era de acord că da, există o răspundere morală să uh, să uh, facem schimb de informații. Nimeni din comunitatea serviciilor de informații sau din comunitatea militară um, nu o să spună refuz să împărtășesc informații cu privire la un anumit risc. Dificultatea însă este că există câteva state, uh, câteva state care au uh, informații îndeoseb de natură militară. Și pe de altă parte, avem marea majoritate a statelor care nu au aceste informații și care cer un proces european pentru a avea acces la informațiile respective. Și aici ne-am regăsit noi în impas, pentru că aveam două, trei, patru țări care spuneau nu avem nevoie de Europa, pentru că noi avem propriile noastre informații. Iar celelalte țări europene spuneau, ba da, avem nevoie de Europa pentru a avea acces la aceste informații. Și uh, scopul acestui task force este tocmai de a găsi o soluție. Uh, am spus uh, că acțiunea trebuie să fie rapidă și să se obțină rezultate în timpul președinției olandeze a Uniunii Europene. Nu am nicio problemă dacă ne veți invita să prezentăm rezultatele acestui task force și în Parlament. Acest uh, task force se întâlnește de trei ori și trebuie să-și prezinte rezultatele în martie. Iar dacă nu prezintă rezultatele, dacă nu livrează rezultatele, pur și simplu o să-l desfințăm. Există așadar o obligație morală Toată lumea înțelege acest lucru. Doar că suntem un pic blocați uh, cu privire la modul în care punem cap la cap informațiile și în care le utilizăm. Aceasta, e, aceasta este următoarea problemă pe care o avem. Cu unele state avem uh, foarte multe dificultăți, pentru că ele ne spun că singurul organism care poate să întreprindă acțiuni cu privire la companiile naționale aeriene sunt autoritățile naționale ci, și nu autoritățile europene. Abordarea mea personală este că, având în vedere că avem piața unică europeană, avem alianțe, avem shared codes, nu are rost, nu își mai găsește uh, locul o astfel de abordare. Avem alianța KLM Air France, poți să-ți cumperi un, zbor, un bilet de la KLM și să zbori cu Air France. Uh, alții Uh, nu știu ce informații dau autoritățile din Franța către Air France sau uh, există zborurile shared code. Acum, sigur că pentru teroriști există diferite valori uh, pentru diferite națiuni. De exemplu, teroriștii ar viza mai degrabă un avion uh, francez, britanic uh, sau american sau rusesc, pentru că are o valoare politică. Este adevărat. Și aceasta este una dintre dificultăți. Riscul nu este exact același pentru fiecare uh, companie aeriană națională dar, uh, la urma urmei, cetățenii zboară pe o alianță europeană sau non-europeană și ei trebuie să aibă garanția că acele companii aeriene au la dispoziție toate informațiile de care au nevoie pentru a garanta siguranța. Aceasta este marea dificultate cu care ne confruntăm. Dar încercăm cu acest task force să facem progrese. În uh, acest grup uh, se regăsesc unele state membre, există furnizori de informații și uh, destinatarea informațiilor și încercăm să punem informațiile cap la cap. Avem acolo și reprezentanții ai companiilor aeriene și ai comunității de informații, astfel încât uh, toată lumea să înțeleagă cum se împărtășesc cel mai bine informațiile. Uh, nu există lipsă de voință, ci doar uh, dificultăți practice. Mulțumesc încă o dată pentru cele două prezentări extrem de interesante și pentru dezbaterea pe care am avut-o, răspunsuri, întrebări. Vă mulțumim călduros și bineînțeles că acceptăm oferta dumneavoastră, uh, așteptăm raportul cu privire la rezultatele anchetei. Mulțumesc, declar ședința încheiată și ne întoarcem la ora 15 pentru audieri.